Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Stimați colegi, stimate colege, vă rog să luați loc astfel încât să putem să începem reuniunea noastră de astăzi. Avem un program încărcat în aceste două zile. La primul punct de pe ordinea de zi aș face următoarea propunere, raportul domnului Rossi în ceea ce privește uh, dăunătorii plantelor, acest raport să îl aducem înainte de punctul 13 de pe ordinea de zi și anume cel legat de taxele datorate Agenției Europene pentru activități de farmacovigilență. Deci să tratăm înaintea acestui raport 13 cel menționat, dacă nu e nimeni împotrivă, bine, așa vom proceda. Și trecem la punctul de pe ordinea de zi 2. Avem întregul regim lingvistic în afară de stonă și malteză. Mai am o comunicare de făcut și anume de săptămâna Mind Your Heart din Parlamentul European. În această seară există un eveniment între orele 19 și 20. Comisarul va fi prezent, domnul Borg, și de asemenea și ministrul lituanian al sănătății și domnul Bertolini din partea Organizației Mondiale a Sănătății. Evenimentul începe la ora 19 și e organizat de grupul HART din Parlamentul European, iar de acolo, acolo vor participa doamna Linda McEwen. Nu văd exact sala în care va avea loc evenimentul, dar vom afla pe parcursul reuniunii. Apoi avem un grup de vizitatori aici, alături de noi, din Regatul Unit. 20 de vizitatori, nu îi văd încă, Vin de la Departamentul pentru Energie și Schimbare Climatică din uh, Regatul Unit și vorbim la ora 16.30 alături de noi. Apoi am, uh, avem de pregătit niște triloguri, al doilea trilog în ceea ce privește raportul doamnei Sandrine Belie, care va avea la data de 5 noiembrie. Vom vedea cele pregătite de domnul uh, Sanoni. Asta tot la data de 5 noiembrie și apoi avem și raportul domnului Oțchi în ceea ce privește nivelul de zgomot al motoarelor, care va avea loc tot la data de 5 noiembrie. Toți colegii, președintele sau înlocuitorul acestora trebuie să fie prezent și cu toții vom avea un program foarte încărcat în următoarea lună. Mâine vom mai discuta încă o dată despre autovehicole împreună cu președinția Consiliului. Vom discuta care trebuie să fie următorii pași din acest pachet legislativ, dioxidul de carbon și mașinile, apoi testele clinice, Primul trilog va avea loc la data de 6 noiembrie, iar al treilea la data de 13 noiembrie. Trilogul în ceea ce privește gazele va avea loc la data de 4 noiembrie. Vedeți că avem un program foarte încărcat în ceea ce privește trialogurile. Și munca nu se va împuțina în următoarele luni. Trecem acum la punctul 3 de pe ordinea de zi, aprobarea proceselor verbale din 29-30 mai. N-are nimeni nimic de obiectat, atunci le adoptăm și începem acum cu punctul 4 de pe ordinea de zi și anume un schimb de opinii cu Ghidorazi, director executiv al EMA. Trebuie să spun că noi colaborăm foarte bine cu EMA. Avem și persoane de contact pe doamna Dagmar Parent, care ne ajută foarte mult și are energia de care e nevoie pentru a continua această legătură, așa că există într noi un schimb constant de informații. Există multe lucruri pe care le-am adoptat în această perioadă, în primul rând testele clinice despre care tocmai vorbeam și raportul doamnei Dagmar roth în privind dispozitivele medicale. Trebuie să spun că a fost o legislație dificilă și plină de controverse. Și avem și punctul de pe ordinea de zi numărul 13, care e important și tot are legătură cu Emma. Apoi a existat și descărcarea bugetară. Cu toții ne-am ocupat intens de acest subiect. Sper că în, anii, în anul acesta lucrurile vor sta mai bine și sper că vom discuta mai mult unul cu celălalt decât unul peste celălalt. De curând ne-am aflat la Londra, adică în prima jumătate a acestui an, o delegație pregătită tot de doamna Rod Berend și secretariatul nostru și acolo am putut să vedem foarte bine cum arată munca făcută de Emma. A fost o vizită foarte productivă și eu m-am aflat acolo. Toate, despre toate acestea dorim să discutăm, dar întâi îi, dăm, îi dau cuvântul lui domnului Guido Razi pentru prezentarea acestuia. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc membrii ai comisiei pentru ocazia pe care am astăzi de a face un schimb de opinii cu dumneavoastră. Această întâlnire uh, urmează unei uh, vizite făcute de o delegație a Comisiei uh, la agenție în uh, februarie anul acesta. Am apreciat uh, foarte mult perioada pe care ați petrecut-o cu noi și sperăm că acest dialog a fost fructos și pentru dumneavoastră. În urma acelei întâlniri, astăzi aș dori să mă axez în principal pe restructurarea agenției EMA, motivația care a stat la baza acestei restructurări și cum cred eu că noua organizație va uh, face uh, față preocupărilor uh, pe care le aveți și provocărilor cu care ne confruntăm. Și, în cele din urmă, va contribui la sănătatea umană și animală. Primul accent se pune pe eficiență. Cred că ne așteptăm la un câștig în eficiență a EMA, pentru că toate instituțiile, atât la nivel național, cât și comunitar, încearcă și fac tot ce le stă în putință pentru a face față constrângerilor și uh, să fac același volum uh, uh, de muncă cu mai puțin bani. Și cred că acest lucru se așteaptă și din partea noastră. Emma a cerut o creștere a volumului de muncă pentru a face față unor noi sarcini uh, aceste sarcini merg dincolo de farmacovigilență și uh, punerea în aplicare a normelor de farmacovigilență, care deja sunt extrem de exigentă. Cred că problema sănătății publice se uh, va pune tot mai mult uh, pe acest lanț de aprovizionare. cred că uh, se pune problema, mai ales în afara Uniunii Europene, a uh, producției. Cred că uh, sunt chestiuni care privesc uh, noile produse, dar și produse bine cunoscute. Această dezvoltare a lanțului de aprovizionare ne-a făcut să evaluăm capacitatea rețelei, capacitatea de producție și de distribuție de a fi extinse, atât în Europa cât și în restul lumii. EMA lucrează deja cu șefii agențiilor medicamentelor la nivel național pentru a crea această capacitate de a crea competențele necesare și de a, față, de a face față provocărilor. Dacă Europa este chemată să inspecteze mai mult, uh, trebuie să ne uh, organizăm uh, în această direcție, să putem să oferim formare, să oferim informații actualizate, informații legate de rețelele autorităților europene. Deja am dat o formă organizării noastre, în consecință acum avem uh, o viziune pe termen uh, lung. Re facem uh, circa 60 de procese și ne așteptăm să avem resursele financiare și umane pentru a desfășura acest exercițiu, pentru a face această restructurare și cred că vor exista niște prime beneficii. Au fost uh, create uh, două divizii pentru a susține cele șapte comisii de-a lungul vieții unui produs și pentru a furniza uh, calitatea pe care o cere această comisie. Un al doilea accent uh, pe care îl pună restructurarea noastră este generat de necesitatea de a îmbunătăți relația cu partenerii și cu grupurile uh, interesate. Uh, cred că restructurarea privește uh, toate aceste grupuri pe care le-am menționat și cred că EMA devine un uh, not central de date. Baza de date a fost generată într-un răgaz de 20 de ani pentru a servi unor scopuri diferite în momente diferite. Astăzi avem nevoie de un acces rapid la aceste date. Acest lucru este esențial pentru cei mai bine de 3.000 de experți care folosesc baza de date pentru a lua o decizie în consecință. În esență, pentru noile uh, grupuri uh, interesant, interesate uh, sunt necesare date și e nevoie de un acces mai prietenos pentru utilizator pentru a putea face față uh, sarcinilor pe care trebuie să le îndeplinească în activitatea lor de zi cu zi. Sigur că asta este o mare provocare. Uh, a fost nevoie de investiții majore și uh, am refăcut complet arhitectura bazei noastre de date, dar asta în timp ce activitățile noastre erau în desfășurare. Am av a organizăm cele 20 de baze de date, sub baze de date, în uh, cadrul a patru piloni. În felul acesta, uh, în domeniul medicinii, vom avea baza de date cea mai mare din uh, lume. Toată lumea poate să caute uh, la nivelul adecvat uh, informația pe care o dorește. De asemenea, o nouă guvernanță informatică a fost instituită pentru a se ajunge la un nivel cât mai înalt de integrare uh, cu rețeaua. Avem 28 de sisteme pe care trebuie să le integrăm. Din punct de vedere operațional, Prima rundă de curățare a datelor va fi uh, finalizată până la sfârșitul acestui an. Uh, primul pilon, cel mai important uh, dintre cei patru, și noile funcționalități pentru farmacovigilență vor fi disponibile în a doua jumătate anului 2014. Avem o nouă divizie un nou departament uh, pentru uh, grupurile uh, de profil și de este să integrăm extern și intern datele. Așa cum am spus, siguranța este una dintre prioritățile noastre de bază. Totuși, înțelegem că accesibilitatea și disponibilitatea medicamentelor pentru pacienți sunt tot mai importante. Asta putem face pentru sănătatea publică. De aceea avem în vedere uh, promovarea inovării pentru a face față cerințelor pe plan medical. Știți cu siguranță Procesul de inovare este cât se poate de complex. El parcurge o, uh, parcurge o schimbare a modelului până la nivelul de medicină personalizată, de la nivelul de blockbuster. Trebuie să oferim uh, tot mai multe dovezi. Trebuie să avem în vedere și de cerințele uh, legate de faza de după uh, comercializarea acestor medicamente, mai ales când este vorba de eficacitatea acestora. De aceea, EMA încearcă să găsească un nou model de evaluare a raportului uh, beneficii-risc, desigur, încercând să menținem un nivel neschimbat de siguranță. Cred că acest lucru va fi posibil doar dacă îi implicăm pe toți cei interesați, profesioniștii, eh, experți, pacienți eh, și să încercăm să găsim în rețea expertiza necesară în conformitate cu interesele pacienților. Sigur că asta a devenit o cursă. A fost creat un nou departament cercetare și dezvoltare. Sigur, numele este cât se poate de greitor. Acesta dă consultanță științifică la, în orice etapă de dezvoltare. De asemenea, oferă și asistență de reglementare pentru IMM-uri, pentru academii, uh, pentru instituțiile aflate la începutul uh, activităților și, de asemenea, oferă și consultanță uh, de mediu Uh, oferim uh, un, o dezvoltare paralelă și nu una secvențială pentru uh, dezvoltatori. Vrem să creăm un ghișeu unic pentru dezvoltatori pentru a spori investițiile în Europa și pentru a crește siguranța medicamentelor. Cred că astea sunt etapele noastre de dezvoltare. Sigur că aș putea să insist mai mult asupra altor detalii. Nu știu dacă ați aprecia acest lucru, însă sunt gata să răspund la toate întrebările pe care doriți să mi le adresați. O să închei recunoscând uh, activitatea acestei comisii, mulțumind mulțumindu-i pentru încrederea pe care o are în uh, instituția noastră. Uh, am fost uh, susținuți uh, și ceea ce ne-a susținut permanent a fost încrederea acestei comisii și a dumneavoastră, membrii individual, în EMA. Cred că este ultima dată pe durata acestui mandat să-i mulțumesc unei persoane, Dagmar Beret, a fost persoana de contact a Comisiei Envi și cu EMA, dar uh, domnia sa ne-a dat multe sfaturi, susținere, ne-a criticat în mod uh, constructiv, ne-a atenționat, a ajutat EMA să rămână în continuare să-și facă rolul de asistență dată populației în vederea sănătății. Vreau să mulțumesc și secretariatului Comisiei pentru eforturile sale nevăzute și vreau să-i mulțumesc lui Matias Grote și tuturor membrilor pentru susținere, încurajări și încredere. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Guido Razi pentru cuvintele adresate și pentru prezentarea făcută. Mai avem în sală încă doi reprezentanți ai um, bordului de gestiune, pe domnul Giuseppe Distico și profesorul Derma, care doresc să ia cuvântul. Vă rog, pe rând. Domnule, în primul rând, aș dori foarte mult să îi mulțumesc lui Guido Razi, În afară, deși există aceste dificultăți legate acum de criza economică, managementul EMA este unul foarte bun, trebuie să spun. Pentru că știți, această interacțiune între diferitele comisii, cele șapte comisii în trecut. Fiecare dintre aceste comisii lucra singură. Acum există coordonare, există o sinergie între diferitele comisii, astfel încât putem ajunge la niște rezultate foarte interesante și importante. Mulțumesc, Françoise! pentru că ne-a ajutat foarte mult în ceea ce privește legislația legată de farmacologie, dar trebuie să mă gândesc și la Consiliul Director al EMA, care au acceptat propunerea mea. Cu alte cuvinte, uh, au acceptat să schimbe, schimbe linile directoare pentru boala Alzheimer. Pentru că până acum testele clinice pentru această boală și ceea ce vă spun e o problemă, e o problemă de o mare importanță pentru Parlamentul European, pentru familiile pacienților, pentru cetățenii europeni. Știți că până acum am petrecut 10 ani în care am cheltuit bani, am investim mult timp și nu avem niciun nou medicament. De ce? Pentru că liniile directoare nu erau cele bune. Nu ni se poate cere să nu facem nimic când deja boala e atât de avansată încât milioane de neuroni au murit deja. Așa ceva nu e reversibil și de aceea eu am propus am propus la EMA să existe teste clinice la declanșarea bolii. Cu alte cuvinte, atunci când există o problemă destul de slabă cognitivă a pacientului. Doar cu ajutorul procedurilor din interiorul EMA și anume o bandă rapidă, pentru că dacă nu, nu am terminat niciodată, dacă am avea teste clinice pe termen lung, uh, nu am terminat niciodată, pentru că există o nevoie medicală de noi terapii. Cred că este foarte important să există această procedură de adaptare a licențelor pe care o studiem acum sau această bandă de mare viteză. Un alt lucru pe care aș dori să-l spun, pentru că va ține de munca viitoare a Parlamentului European, dumneavoastră nu veți fi aici, eu nu voi fi aici, dar nu se știe niciodată în viață. Cred că există o nevoie de a discuta din nou despre terapiile avansate, pentru că până acum acestea produc foarte puțin. Ceva ce se testează pe un șoricel și asta și totuși e nevoie de foarte multe fonduri financiare. De aceea ar trebui să ne gândim la un nou pachet legislativ astfel încât persoanele competențe să, competente să rămână în aceste comisii. Am mare încredere în comisia dumneavoastră, mă bucur că văd aici mulți prieteni, mă simt acasă și țin să vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim pentru cuvinte și acum îi dăm cuvântul colegului dumneavoastră, domnul Lemur. Vă mulțumesc că îmi dați și mie voie să spun câteva cuvinte în legătură cu cooperarea noastră. The... Domnul Rații și uh, personalul. Ghido Rasi a menționat deja uh, organizarea internă, reorganizarea internă a EMA, un punct important uh, un al doilea punct important um, este conflictul de interese. Cred că avem nevoie de o reglementare cât se poate de clară în ceea ce privește conflictul de interese. vin din mediul academic și privind uh, problema conflictului de uh, interese, există nivelul de risc 2 dacă o instituție sau organizație primește finanțare din partea client, unui client Nu știu dacă aici se vorbește de o instituție de farmacologie, de o universitate. Dacă așa stau lucrurile, ar fi imposibil ca o persoană din mediul academic să servească uh, EMA. Dacă un coleg dintr-un departament, dintr-o facultate primește un grant, atunci el se încadrează în uh, nivelul de risc 2. Nu se poate așa. Noi răspundem pentru noi înșine și nu pentru întreaga instituție. Cred că este un punct extrem de important care trebuie să fie analizat și trebuie să fie clarificat. Subliniez încă o dată că acest punct al conflictului de interese trebuie să fie, după părerea mea, reevaluat. Al doilea aspect, o temă grea în Consiliul de Administrație, a fost discutarea celor câtorva regulamente și cum să se asigure sustenabilitatea rețelei uh, de reglementare. Sigur că avem uh, nevoie de definiții foarte clare ale responsabilităților, dar uh, Consiliul de Administrație a menționat că responsabilitatea Consiliului de Administrație a Comisiei Director trebuie să fie inclusiv, uh, inclusă uh, în aceste reglementări. Nu vreau să mă refer acum la responsabilitatea Consiliului Europei sau a Parlamentului, însă Trebuie să vedem cum se pot partaja aceste responsabilități pentru a face față uh, problemei uh, reglementărilor la nivel național și la nivel uh, comunitar. Vă mulțumim domnului Lemner. Trecem la lista vorbitorilor, doamna Dagmar roth perend apoi domnul Gutierrez, Margarita Auken și domnul Sosa. Și doamna Costet și-a mai anunțat dorința de a lua cuvântul. E cineva care nu se află pe listă? Dacă nu, începem. Nu, și doamna Iana Kudakis, bineînțeles. Spun, doamnă Rodberent, aveți cuvântul. To refer to, to... Mulțumesc că există tentația să mă refer la multe uh, lucruri Uh, dar știu că și colegii mei uh, vor încerca să menționeze cât mai multe teme. În primul rând, Ghido Razi, vreau să-ți mulțumesc nu numai pentru cuvintele frumoase, dar și pentru prezentarea pe care ai făcut-o. Recunosc că apreciez foarte mult modul în care ai schimbat încetul cu încetul activitatea EMA. Am crezut întotdeauna că putem să fim mândri de această agenție. Este una cele, dintre agențiile care funcționează cel mai bine în Europa. Însă, oricum, era nevoie de schimbare și, așa cum ai spus-o și tu, am încercat să uh, o spun clar. Cu ce fel de critică? Nu mai știu ce atribut ai folosit. A, da, critică constructivă. Da, foarte frumos. Mulțumesc. Uh, Poate că nu a fost întotdeauna în trecut uh, constructivă, însă procesul de restructurare în agenție este necesar. Este de asemenea și un semn bun uh, adresat tuturor de a vedea atunci când bugetul este mic, uh, cum poți să fii cât mai eficient, cu putință. Poate că nu sunt tocmai de acord cu uh, reprezentantul uh, Parlamentului European uh, în Consiliul de Administrație și nu cu reprezentantul agenției, să fie clar, domnule profesor. Agenția trebuie văzută ca o structură care analizează foarte atent cum Uh, sunt cheltuiți uh, banii. Înainte de a ajunge la problema taxelor și a comisionelor, să uh, spun câteva cuvinte despre EMA. Știu că fiabilitatea EMA va fi legată de uh, funcționarea uh, bazei uh, de date pe care o oferă EMA. Deci, privind sistemul de date, Ema nu știe ce s-a făcut cu banii înainte de perioada în care ați devenit director general. Însă am ajuns să știm acest lucru acum și trebuie să ne asigurăm că toate bazele de date, nu numai în ceea ce privește testele clinice, dar și în ceea ce privește farmacovigilența, vor uh, deveni operaționale cât mai curând cu putință. Dacă ne-ați da un calendar, asta ar fi foarte uh, binevenit. Poate că uh, de sus se va referi și la acest aspect. Uh, cetățenii, pacienții, doctorii uh, au un interes clar ca aceste date, uh, baze de date să funcționeze bine. Continuând acum cu farmacovigilența, Sigur, asta este legat de taxe, însă indirect, poate că am putea Uh, să ne referim puțin la uh, trimiterile în ceea ce privește produsele de farmacovigilență aflate pe uh, piață. Poate că puteți să faceți câteva comentarii ce ar însemna asta pentru noi. Și o să fac o remarcă personală. Uh, E bine să ne amintim tot timpul și să amintim cetățenilor că medicamentele sunt, există pentru a trata și pentru a ajuta, dar că nu există medicament sau substanță uh, chimică care să fie 100% sigure. Nu există nimic care să nu aibă și un efect secundar și uh, probabil că dacă acum nu sunt găsite aceste efecte secundare, peste 10 ani poate că știința le va găsi. Uh, dar uh, trebuie să avem în vedere acest lucru. Mă bucură că v-ați referit la cerințele medicale și la inovare, pentru că nu întotdeauna sunt fațete aceleași monede. Uh, pentru că uneori este nevoie de mai mult în afară de inovare și farmacovigilență. Și acum, în uh, legătură cu ce a spus domnul Lemar, Consiliul Director uh, preia bugetul așa cum vine și legislația așa cum vine. Dumneavoastră, ca reprezentant al Parlamentului European, trebuie să fiți primul care să susțineți acest lucru. Nu aveți un cuvânt de spus. Răspunsul este uh, foarte clar. Nu. Trebuie să primești lucrurile așa cum le primești. Trebuie să ne întrebăm dacă uh, rețeaua de reglementare a medicamentului este uh, o plusvaloare poate să fie dacă fiecare își face uh, partea, își joacă rolul și responsabilitatea sa. În uh, cazuri de proceduri de autorizare la nivel național, acestea care nu își asumă responsabilitatea, atunci cred că autoritățile naționale trebuie să învețe. Însă întrebarea importantă este dacă își fac treaba dacă răspunsul este ori de câte ori există o nouă procedură de autorizare sau o procedură de farmacovigilență, și atunci când există un raportor dintr-un stat membru, dacă acel raportor își ia munca în serios și oferă rezultate de bună calitate, jos pălăria. Dacă raportorul nu poate să facă acest lucru și dacă secretariatul uh, EMA face cu adevărat treaba sau trebuie să traducă, atunci există clar o ruptură, un decalaj. Dacă același stat membru consideră că poate să își refinanțeze uh, propriile necesități uh, pe plan național de la bugetul uh, european, trebuie să spun nu. Trebuie să înțelegem că, pe de-o parte, bugetul european reduce banii pentru EMA ca și pentru celelalte uh, agenții la un nivel de 5%, ceea ce este obligatoriu pentru restul uh, Uniunii Europene. Iar pe de altă parte, se dorește ca uh, taxele la nivel național să, uh, și raportorii să fie plătiți uh, de la bugetul european. Nu se poate așa ceva. Statul membru trebuie să financeze. Dacă statul membru nu își finanțează agenția națională, atunci ceva nu e regulă. Nu poți să te bazezi pe acești raportori uh, încercând să ateneze aceste decalaje. Acum, rețeaua de agenții uh, sub conducerea unu sau două uh, state membre mici și două state membre mari și statul de, pe care îl reprezint, consideră că este bine să se vorbească despre bani în loc despre calitatea procesului de autorizare, vorbească despre bani, atunci nu e bine. Și o să spun răspicat, agențiile naționale vor primi bani numai pentru munca pe care o fac. Și în uh, legislația privind taxele, o să spunem foarte clar că banii care se plătesc raportorilor uh, trebuie puși în contextul muncii pe care o fac aceștia. Emma este cea care are banii și care plătește un furnizor de servicii care este o agenție națională trebuie să fim atenți să nu creăm o ruptură, un decalaj, un soi de concurență între autoritățile naționale și EMA, ceea ce nu va ajuta pacientul european. Și eu o să fiu foarte atentă. Am auzit semnalul foarte clar din partea Germaniei și a Olandei. Vă mulțumim, doamnă Dagmar Să Are cuvântul acum doamna Cristina Gutierrez. Muchas gracias, señor presidente. Me alegro mucho de ver aquí viejos amigos como el profesor Místico. Mulțumesc. Um, există aici câțiva vechi prieteni de-ai mei. Un lucru care mă îngrijorează pe mine este în ce măsură legislația pe care o creăm poate fi pusă în aplicare corect. Și EMA se ocupă de punerea în aplicare. Întrebarea mea este, în ceea ce privește farmacovigilența, cum funcționează? Care sunt cele mai grave probleme în ceea ce privește punerea în aplicare? Vă mulțumim, doamna Margarita Augen. Uh, uh, Mulțumesc, vă mulțumesc, domnule Razi, pentru că ați venit, vă mulțumesc pentru prezentare. Am două comentarii. Întâi, uh, unul menționat de domnul Lemmer, în ceea ce privește conflictul de interese. Cred că ar trebui să fim aproape, uh, să fim foarte vehemenți în prevenirea conflictului de interese. Există sume foarte mari de bani și am văzut care este rezultatul uh, când uh, acești bani nu sunt gestionați cum trebuie. Dacă vrem să fim credibili și ca oamenii să aibă încredere în noi, trebuie să fie clar cei care iau decizii în ceea ce privește medicamentele să nu fie implicați în conflict de interese. În Comisia PETI am cerut de mai multe ori să avem un regulament nou privind uh, instituțiile europene care să acopere și EMA, și să existe un regulament privind bună administrare și să fie foarte clar specificată problema conflictului de interese. În Danemarca am avut cazuri foarte grave, unul chiar foarte grav. Grecia nu vine deloc uh, medicamente generice. Știți de ce? Grecia suferă atât de mult din punct de vedere economic și este uh, acolo o problemă foarte gravă în ceea ce privește mita, dar trebuie să fie foarte clar cine încalcă regulile să nu mai aibă dreptul să ia decizii. Trebuie să ne asigurăm că totul este foarte clar și trebuie să avem mare grijă Apoi, în ceea ce privește uh, transparența, s-a spus dacă regulile pe care le-ați introdus după cazul cu ombudsmanul uh, a existat o petiție în care s-a cerut ca transparența să favorizeze pacienții și nu industria, iar ombudsmanul a dat curs petiției și dumneavoastră la fel și am uh, fost foarte recunoscător, dar apoi a fost oprită în instanță de două uh, mari companii din industrie iar accesul la informații, accesul la documente a fost dat deoparte. Mie mi s-a cerut de acasă să vin cu un răspuns. Cât vom mai amâna noile practici privind tratarea pacienților și a sănătății în interesul publicului și nu în interesul industriei? Nu știu de ce există secrete, pentru că dacă au autorizații pentru medicamente, de ce nu sunt pentru o transparență mai mare? Trebuie să fim foarte vehemenți și sper că îmi puteți spune acum dacă am făcut progrese și dacă nu, cumva trebuie să mai așteptăm vreo 2-3 ani sau uh, trebuie să așteptăm să se voteze uh, regulamentele în Parlament privind dispozitivele medicale, testele clinice și uh, regulamentul privind diagnosticarea. Ar însemna un progres foarte mare pentru încrederea pe care o are publicul în Uniunea Europeană. Mulțumim, Alda Susa și apoi doamna Françoise Grostet. Gustavo Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, îi mulțumesc și eu, domnului director, mulțumesc domnule Rasi, vă mulțumesc pentru prezentare, prezentarea privind restructurarea EMA. În ceea ce privește grupul meu politic, Ne-am opus dintotdeauna ideii unei tăieri de 5% în costurile administrative și a aplicării um, tăierilor în toate domeniile. Am avut propuneri mai ambițioase pentru uh, bugetul european. Cadrul uh, financiar uh, multianual și bugetul pentru 2014 ar fi fost afectate. Am spus că nu eu sunt uh, răspunzătoare pentru votarea tăierilor de cheltuieli în cazul agenției. În Portugalia se spune că nu poți să faci omletă fără să spargi ouăle. Unde s-au aplicat uh, tăierile de 5%? Optimizarea resurselor. Bine, dar trebuie să se facă unele tăieri îmi place că v-ați referit și la baza de date, este o idee foarte bună și este una esențială. Ne-a spus despre accesul îmbunătățit la baza de date și modul în care aceasta este creată. Sunt aspecte foarte importante, cu toții recunoaștem importanța bazei de date, în primul rând pentru posibilii pacienți, pentru cercetători și pentru profesioniști din domeniul medical. Această îmbunătățire, această încercare de a face accesul la baza de date mai bun este foarte bună, așa că vă felicit pentru asta. Dar am o întrebare. Unde ați operat aceste tăieri? baza de date are efecte directe asupra problemei transparenței. Transparența datelor, a studiilor, a rezultatelor și așa mai departe. Nu vreau să vorbesc prea mult, dar vreau să pun niște întrebări și sunt curioasă să aflu ce părere aveți. În ultimele luni, în comisie am avut trei dosare considerate de o importanță majoră. Și cred că acestea au uh, efecte uh, foarte importante pentru viitori, dispozitivele medicale, in vitro și Uh, testele clinice. Sunt dosare de importanță crucială, atât pentru siguranța pacienților, cât și pentru obținerea de date importante și de îmbunătățirea diagnosticării. Bineînțeles, uh, aici cele trei puncte uh, se suprapun. Nu am fost mulțumit Uh, de amendamentele adoptate în plenară cu privire la dispozitivele medicale și în ceea ce privește testele clinice, deși propunerea adoptată în comisie și în uh, trialoguri Bine, trialogurile încep săptămâna aceasta, dar una din propunerile adoptate a fost mult mai bună decât cea inițială venită din partea Comisiei. Există aici și neajunsuri în primul rând, nu este clar în cazul testelor clinice, mai ales în ceea ce privește aprobarea dacă se impune un protocol de uh, aprobare din partea unei comisii înainte. Deci aici mai avem de lucru. Iată întrebările mele. În primul rând, pentru dispozitivele medicale, după părerea dumneavoastră, mai ales pentru dispozitivele medicale cu risc, ce răspuns am putea avea noi pentru a ne asigura că nivelul de siguranță pentru pacienți este înalt în Europa? Este o întrebare foarte directă. Pentru dispozitivele medicale cu risc înalt, cum, ne put cum putem să asigurăm un nivel înalt de siguranță pentru pacienți? În al doilea rând, în ceea ce privește testele clinice. Peste câțiva ani, baza de date a EMA nu va avea poate date clinice care nu au fost trecute prin comisiile de etică sau care nu au fost supuse uh, consimțământului informat al pacienților? Vă mulțumesc încă o dată și vă mulțumesc pentru atenție. Doamna Françoise Costet. Merci beaucoup, euh, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i, să spun domnului Rasic că mă bucur că se află în rândul nostru. Din uh, păcate, nu am reușit să ascult intervenția domniei sale, am fost reținută uh, la câțiva pași. Aș dori să-l asigur de încrederea mea. Am avut ocazia, împreună cu alți colegi prezenți aici, să particip la uh, reuniuni de lucru la EMA acum ceva vreme și am amintiri de neuitat pentru că a fost o întâlnire deosebit de importantă pentru noi și am putut să văd eforturile imense pe care le depuneți și seriozitatea cu care uh, vă achitați de sarcini. Și eu deplâng scăderea cu 5% a bugetului, având în, vedi, având în vedere că vi se cere tot mai mult, aveți tot mai multe atribuții, Parlamentul European apelează la dumneavoastră de fiecare dată și responsabilitățile noastre cresc, iar scăderea bugetului nu vă permite să răspundeți corespunzător acestor cereri. Sunteți obligați în momentul de față să uh, faceți apel la aceste taxe. Și aici vorbim de conflict de interese și așa mai departe. Este o situație deosebit de complexă și este foarte greu să o rezolvați. Eu sunt uh, destul de îngrijorată pentru că peste tot există conflicte de interes ce pot apărea. Și dumneavoastră puteți să vă privați de competențe, de experiența unora pentru că ar exista un risc de conflict de interese. Eu vreau, bineînțeles, să existe transparență, sunt de acord cu această idee, dar acest lucru nu trebuie să vă împiedice să vă exercitați atribuțiile. Vă rog să ne spuneți cu sinceritate ce părere aveți despre acest subiect și să ne spuneți dacă se merge prea departe cu noțiunea de conflict de interese, dacă este un handicap pentru activitatea agenției dumneavoastră. Bineînțeles, mă bucur că ne-am reîntâlnit cu re... fostul nostru coleg, reprezentantul în Consiliul de Administrație, ne bucurăm că urmează cu seriozitate eforturile dumneavoastră. În ceea ce privește noile activități de farmacovigilență, sunt ele suficiente? Mm, vă sunt suficiente aceste finanțări? Vreau să-mi spuneți ce părere aveți trebuie ca titularii autorizațiilor să nu plătească uh, de două ori și pentru EMA și pentru Autoritatea Națională pentru aceeași activitate de farmacovigilență. Aș dori să îmi spuneți care este părerea dumneavoastră. Apoi, articolul 2, care prevede ca fiecare intrare în baza de date să fie taxată, nu vă temeți oare că acest mod de calcul este oarecum limitat? Pentru că pot să existe mai multe intrări care să corespundă aceluiași medicament. Pentru ambalaj, pentru etichetare și se achită astfel mai multe taxe. Aș dori să-mi răspundeți și la această întrebare. Apoi, o întrebare pusă și de alți colegi o problemă pe care am abordat-o și când ne-am deplasat la dumneavoastră. În octombrie s-a adoptat raportul privind siguranța pacienților. EMA trebuie să adopte orientări cu privire la medicamente. Vreau să știu ce s-a întâmplat în această privință, ce puteți să faceți dumneavoastră, pentru că mm, au existat uh, scandaluri destul de delicate în Danemarca, în Franța cu mediator. Dacă puteți să spuneți cum putem să încadrăm aceste uh, medicamente. Vă mulțumesc. Next speaker, Siana, Mrs. Iana Kudakis. Please. Doamna Iana Kudakis, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, am crezut că ați uitat de mine. Aș dori să le mulțumesc reprezentanților EMA că, veni, că au venit aici și eu am fost în acea vizită, mi-a plăcut și am învățat foarte multe. Aș dori să mă întorc la declarația că nu se poate face omletă fără să se spargă ouă. Noi, în Regatul Unit, spunem acest lucru, dar nu poți să faci omletă nici dacă nu cumperi întâi ouă. În acest moment, foarte multe state membre au o problemă în a cumpăra orice. Mă întorc din Grecia și aceștia au niște probleme economice foarte grave. Vorbim despre bani și cred că ar trebui să fim foarte atenți. Dar vreau să vă spun că se vând medicamente generice în Grecia. Am fost într-o farmacie în acest weekend. M-au bucurat mult cele 5% pentru EMAM, vă felicit și sper să existe reduceri similare și pe viitor, după ce vom trece de aceste vremuri dificile pentru întreaga Europa. Critică constructivă farmacovigilența și taxele legate de acestea. Am lucrat asupra lor și există două puncte importante. Din câte înțeleg, EMA joacă un rol foarte important, un rol de arhitect, de a menține totul sub control în legătura cu autoritățile competente. Folosiți un, un sistem compu- computerizat de care avem nevoie cât mai repede, însă am auzit că acesta nu funcționează că și s-ar putea să înregistrăm o întârziere. De aceea aș vrea să știu exact cum stau lucrurile. M-a mulțumit foarte mult faptul că taxa sugerată de comisie Dumneavoastră v-ați întors această taxă și ați spus că puteți să faceți ceea ce aveți de făcut pe mai puțin. M-a bucurat foarte mult acest fapt. Știu că lucrurile sunt dificile și că depuneți eforturi foarte mari, suntem mulțumiți, însă am dorit să vă mențineți această sumă mai mică, dacă puteți. Și, încă o dată, e pregătit acel program pe calculator. Vă mulțumim, doamnă Iadacudakis. Nu v-am uitat, cu siguranță nici nu v-aș putea uita, mai ales când sunteți pe lista de vorbitori. Acum îi dau cuvântul domnului Ghido Razi pentru a răspunde la întrebările care i-au fost adresate. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Voi încerca din răsputeri să răspund la toate întrebările și să nu uit nimic. Dacă se va întâmpla așa, îmi cer scuze și vă rog să interveniți, să îmi reamintiți. Voi începe în ordinea în care am primit întrebările, voi încerca să combin anumite răspunsuri pentru că unele dintre întrebări pot să fie grupate. Domnul Lemmer a atins două puncte în principiu. Unul are de-a face cu conflictele de interese între experți Acest subiect a fost atins de mulți alți intervenienți, de doamna Rod Berend, doamna Ocken, doamna Sosa și doamna Grosted. Vă voi spune cum văd eu lucrurile și cum arată situația acum. Cum am spus, ne-am bucurat foarte mult că am putut să vă primim la reuniunea pe care am organizat-o în legătură cu conflictele de interese. Știm că trebuie să existe un echilibru între a avea cea mai bună expertiză și a menține același nivel de atenție și același nivel de grijă astfel încât să nu existe niciun fel de interferențe în ceea ce privește credibilitatea sistemului. Vreau să rezum punctul meu de vedere personal și care a fost și concluzia reuniunii. În primul rând, știm că pentru mediul academic trebuie să găsim o metodologie, astfel încât să putem identifica în mod specific un interes să se treacă de acest cod general al riscului, nivelul 1, 2 și 3. Trebuie să vedem unde e acest interes și apoi să îl împiedicăm. Metodologia nu e clarificată pe acest domeniu, lucrăm asupra ei și, într-adevăr, Consiliul de Administrație va trebui să ia decizia finală. Știm că dacă facem prea multă legislație, atenția va fi mai scăzută. Orice decizie care va fi luată va fi pusă sub semnul îndoielii, de aceea trebuie să fim foarte atenți la menținerea unui echilibru. În ceea ce privește calendarul, înțelegem că 2, 3, 4 ani nu e o perioadă în care putem spune că se poate încheia un interes. Se poate să se întâmple în 6 luni sau niciodată. Pe acestea ne axăm, dar până la urmă, dumneavoastră și Consiliul de Administrație vor lua o hotărâre. Noi vă putem da informațiile și atât. Trec acum la transparență în conflictele de interese. Noi continuăm să publicăm date, le punem la dispoziție astfel încât și cei din afară să poată să ne atragă atenția dacă descopere ceva ce noi nu am descoperit, pentru că nu suntem o forță de poliție, ne depășește capacitățile și îndatoririle. Transparența stă cam la fel, deja ne creștem nivelul de transparență, prin publicarea ordinilor de zi și a proceselor verbale din toate comisiile noastre și, cum v-am promis, până la sfârșitul anului vom putea să publicăm și procese verbale de la alte tipuri de reuniuni, de la care nu am mai publicat niciodată. Am identificat o cale de a menține un echilibru în a respecta o decizie a respecta și a, respect, a respecta așteptările care există și hotărârea ombudsmanului. Publicăm acum multe documente. Singura posibilitate pe care o avem e aceea să ținem cont de interesul public. Așa cum știți, părerea mea personală e să avem o abordare foarte bună în ceea ce privește publicarea de date. Nu putem să publicăm aceste date doar de dragul de a le publica. Aș vrea să avem o modalitate prin care să publicăm date asupra cărora am luat o decizie. Doar pe acele date pe care am luat o decizie să dăm o explicație de ce am luat această decizie și când discuția s-a încheiat, acestea să fie publicate, pentru că nu am avea niciun motiv să le ținem ascunse. Credem că pe termen lung accesul deschis la date îi va ajuta foarte mult pe dezvoltatori și mai ales pe IMM-urile din Europa. Aceștia vor fi mult mai bine ajutați decât marile întreprinderi din afara Europei. Ne aflăm acum pe o poziție în așteptare pentru că trebuie să vedem ce decizie va fi luată. Sper că am uh, acoperit ambele aspecte ale conflictului de interese pentru cei care m-au întrebat în legătură cu acest subiect. Doamna Rod Berend mă întreba despre un calendar. Acest calendar și ține și de programul acela pe calculator care trebuie să funcționeze. Cred că și doamna Iana Kudakis a avut o întrebare în acest sens. E puțin ca situația cu ce a fost înainte, ol sau găina. Cum putem să avem această bază de date dacă nu avem taxa? Cum putem colecta taxa dacă nu avem bazele de date pe care să ne sprijinim? De aceea am început prezentarea spunând că am vorbim de o investiție foarte mare, că noi am fost foarte curajoși când uh, am hotărât să facem niște reduceri astfel încât să putem să avem tehnologia de care avem nevoie pe viitor prin intermediul acestei investiții. Unde ne aflăm acum? Până la sfârșitul anului, situația va fi clarificată. Din 18 baze de date, vom avea jumătate de milion de coduri cu foarte multe aplicații, dar și anumite erori. Până la sfârșitul anului, toate acestea vor fi curățate. Înseamnă că am angajat oameni din exterior, experți, care să curețe aceste baze de date, astfel încât ele să poată să fie utilizate și să meargă mână în mână cu funcționalitatea pe care o creăm acum, astfel încât să putem implementa farmacovigilența și să răspundem cererilor industriei pentru prima jumătate a anului 2014. E o estimare rezonabilă, nu e una optimistă, e destul de conservatoare și cred că ne vom afla în aceeași poziție pentru prima jumătate a anului viitor. Foarte multe alte lucruri pot fi făcute, cum spuneam, lanțul uh, de aprovizionare va fi tot mai problematic, ne-am dorit ca baza de date să fie construită astfel încât să fie evitate majoritatea greșelilor, mai ales pentru medicamente. Și trec acum la o altă întrebare, tot din partea doamnei Rod Berend. Cred că farmacovigilența și aceste reduceri se bucură de o mare atenție. S-a în anul, anul trecut s-a decretat o creștere importantă în acest domeniu. Dar ce se va întâmpla cu produsele vechi? Va în primul rând, se identifică ceva ce nu fusese înțeles înainte. Mai există foarte multe probleme, probleme din producție, ceva ce nu cunoaștem în Europa, nu cunoșteam în Europa până acum, și apoi erori medicale, erori de rețetă care sunt identificate prin intermediul farmacovigilenței. Nu îmi amintesc exact uh, un procent din uh, folosirea necorespunzătoare a medicamentelor, mai degrabă decât un medicament nepotrivit. Acestea pot fi evitate prin farmacovigilență. Vom încerca să vedem exact unde e problema cu medicamentul, cu utilizarea acestuia. Știm că utilizarea va deveni tot mai complexă pentru că oamenii vor face o, o combinație infinită de medicamente. Cam aceasta ar fi părerea mea în legătură cu situația la care vom ajunge odată cu noile medicamente. Acestea vor fi detectate mult mai repede decât înainte. vom putea să detectăm astfel de produse mult mai repede decât înainte. Pentru toate medicamentele vom avea o ajustare fină în ceea ce privește utilizarea lor, mai multe avantaje, mai puține probleme. Ne vom adresa și în ceea ce privește folosirea medicamentelor altfel decât pe etichetă situația una mai complexă decât atât. Însă acest timp de folosire va fi în parte acoperit de noua farmacovigilență, astfel încât vom putea să vedem dacă există anumite beneficii în anumite cazuri și să evităm ceea ce nu ne dorim de pe urma acestui procedeu. taxe, Consiliul de Administrație, acestea nu mai țin de mine. Însă ce vă pot spune despre, menționați, doamnă Rodberand, agențiile naționale și plus valoarea lor. Părerea mea e că da, au într-adevăr o plus valoare. E nevoie de un control teritorial local. Eu cred că există o, crește, o scădere în ceea ce privește valoarea medicamentelor. Agențiile naționale vor trebui să-și creeze capacități mult mai mari. Fără autoritățile locale, noi nu am putea să mergem mai departe. De aceea ne dorim să îi ajutăm în ceea ce privește formarea, o reconversie profesională, astfel încât să poată să fie investită energia acolo unde e nevoie de ea. Știm că există oameni competenți, există angajament și trebuie să ne folosim de ceea ce există acum în acest mediu aflat în schimbare. Am fost întrebat în legătură cu dificultățile cu care ne confruntăm. Cred că prima experiență a fost una foarte bună și una pozitivă. Mă bucur că personalul meu de la EMA, fără să fie nevoie de personal suplimentar, a putut să conducă întreaga afacere timp de un an putem să observăm că nivelul de muncă suplimentară a crescut vertiginos. Sunt foarte mândru de personalul meu și sunt foarte mândru și de rețea. Fără taxe, am putea să acoperim toate costurile, dar nu am putea să plătim raportorii. Foarte multe s-au făcut pe bază voluntară. Câteva țări sunt cele care au, suport, care au suportat marea parte a poverii. Mă bucur de felul în care s-a implicat rețeaua. Nu știu ce se va întâmpla pe viitor, nu putem să acționăm tot timpul ca într-o situație de urgență, dar cred că sistemul a funcționat. Doamna Ocan, cred că am răspuns și la întrebarea dumneavoastră în ceea ce privește conflictele de interese. Să mă scuzați dacă am uitat vreun amădunt. Doamnă Sosa, Vă mulțumesc pentru faptul că ați dat, de voi, ați dat dovadă de simpatie, dar ați spus că nu sunteți de acord cu această tăiere de 5%. Vă reamintesc că 85% suntem sprijiniți din munca pe care o generăm, deci ne autofinanțăm. Nu suntem o povară asupra fondurilor publice. Vreau să vă reamintesc acest lucru. Și de aceea doar 50% vin din fonduri vin din bani publici. De ce facem această tăiere? E una pe care ne-o putem permite. Au existat multe schimbări în ceea ce privește personalul. Din 60 de procese pe care le-am menționat, am putea să centralizăm o parte din servicii, să evităm duplicarea și să realocăm anumite din activitățile menționate, să realocăm resursele pentru ele. Așa vom supraviețui cu tot cu această reducere, însă, cum v-am spus, nu putem proceda așa pe termen lung. doar coordonarea inspecțiilor, conflictul de interese, doar acestea două înseamnă deja pentru noi încă 20 de oameni alocați special pentru a se ocupa de aceste două chestiuni. Foarte multe lucruri sunt importante, însă noi suntem încrezători. Nu vă vom da speranță de șarte. Testele clinice, m-ați întrebat despre ele. Știm că acest lucru se discută în momentul de față. Sigur, nu vedem uh, centralizarea datelor ca un pericol posibil știm că uh, cu reorganizarea noastră uh, suntem într-o poziție mult mai bună și cred că putem să preluăm uh, virtual testele clinice fără cheltuieli suplimentare, ceea ce înseamnă, și asta pentru a-i liniști pe membrii acestei comisii, unele state membre au fost preocupate de acest lucru, însă pot să spun că vom uh, asista la o serie de cheltuieli uh, generate de integrarea uh, datelor despre care am vorbit, care sunt stocate în altă parte, în baza de date pe care o avem. Pentru asta este nevoie de o investiție majoră, astfel încât să avem o coerență a sistemului. În ceea ce privește dispozitivele uh, medicale cu uh, risc ridicat, uh, acest lucru este dincolo de posibilitatea noastră de a lua o decizie. Ceea ce noi susținem este să avem acces Uh, la uh, experți pentru că multe noi tehnologii, multe sisteme de livrare a medicamentelor, multe sisteme care sunt uh, foarte delicate și foarte greu de utilizat în livrarea de medicamente. Pentru asta trebuie să avem o expertiză pe care nu avem iar cei care evaluează acești, aceste dispozitive medicale uh, trebuie să beneficieze de expertiza noastră uh, în legătură cu uh, medicamentele care sunt distribuite prin aceste dispozitive medicale. Uh, cred că este bine să uh, avem uh, experți la aceeași masă pentru a beneficia de cunoștințele publice. pentru uh, diagnosticarea, ceea ce se numește companion diagnostic. Uh, Uh, medicamentele se bazează pe o dia un diagnostic pe care nu putem să îl controlăm și pe care nu îl cunoaștem. Sigur, dorim să avem ultimul cuvânt. Vă cer acest lucru cât se poate de direct. Deci trebuie să avem ultimul cuvânt uh, pentru că e nevoie de o coerență a substanțelor pe care le comercializăm Cred că uh, nu am uitat nimic. Dacă am uitat ceva, îmi cer scuze. Pot uh, să vă răspund uh, în scris la orice detaliu pe care l-am scăpat din vedere. Foarte mult vă mulțumesc, Guido Rasi. Cred că toate problemele au fost abordate. Avem o priveliște de ansamblu în legătură cu ceea ce se întâmplă la EMA și vreau să-ți mulțumesc pentru prezentarea cuprinzătoare. Acum, în ceea ce privește reducerile, știm foarte bine uh, ce se petrece la EMA Știm că există competențe mai mari și responsabilități sporite uh, pentru EMA, știm cât de importante sunt aspectele financiare, uh, avem uh, noi competențe, iar agențiile care își suprapun activitatea, sigur le cunoaștem, este foarte clar că responsabilitățile și competențele EMA sunt cât se poate de concrete și sunt foarte importante. Chestiunile legate de economii, de reduceri uh, în uh, cadrul uh, EMA, și în contextul restructurării știm uh, cât de importante sunt. Uh, îți mulțumim pentru aceste informații legate de activitatea uh, EMA. Contactul nostru a fost întotdeauna fructos, am beneficiat întotdeauna în urma schimbului de opinii cu dumneavoastră și vă mulțumim foarte mult. jetzt möchte ich nochmal. Acum aș dori să salut grupul de vizitatori din uh, uh, Regatul Marii Britanii. Bun venit la Comisia uh, Mediu, Comisia Envi. Continuăm cu ordinea de zi. Am ajuns la punctul 6. Nu, spune președintele, îmi cer scuze. Am sărit un punct. Este uh, acum uh, raportul privind de pun punerea în aplicare a dezvoltării și aplicarea tehnologiei de captare și stocare a dioxidului de carbon. Chris Davis este raportor. Sunt recunoscător Comisiei pentru posibilitatea de a discuta o serie de uh, amendamente la raportul de punere în aplicare. Agenția Internațională de Energie spune că global avem uh, nevoie de CSC, captarea și stocarea dioxidului pentru a aborda 20% din emisii, pentru uh, a face față creșterilor uh, de temperatură până în 2050. Comisia Europeană spune că avem nevoie de CSC pentru a obține, uh, a realiza costurile noastre, scopurile noastre uh, în proporție de 80-95%. În China, Canada, CSC-ul are loc și motivul este motivul, modelul uh, existent acolo și lipsa de model aici și uh, niște așteptări prea mari în legătură cu ceea ce poate să facă sectorul privat în legătură cu uh, asistența financiară. Modelul de afaceri pentru CSC s-a bazat nu întotdeauna pe subvenții, ci pe prețul uh, dioxidului de carbon. Am uh, plecat de la ideea că uh, sectorul uh, privat va veni cu mulți bani pentru a ne permite să cumpărăm cote de uh, carbon. Însă, în practică, costul este neglijabil, deci modelul s-a prăbușit modelul de afaceri. Atunci când am convenit asupra legislației de reglementare și răspund ca toată lumea pentru asta, am fost raportor, am uh, impus așteptări nerealiste la vremea respectivă. O companie chimică din Germania, de pildă, multe astfel de uh, companii uh, eliberează dioxidul de carbon direct în atmosferă, face parte din proces. Dumneavoastră și Germania sunteți unul și același lucru. Angela Merkel se crede uh, mama Germaniei, iar dumneavoastră sunteți unchiul Germaniei sau ce vreți. Deci există aceste uh, companii uh, chimice care eliberează dioxid de carbon în atmosferă. Ceea ce avem nevoie astăzi este să îngropăm uh, dioxidul de carbon la 2 km sub pământ, să-l injectăm în rocă în felul acesta s-au petrecut lucrurile de-a lungul secolor cu gazul metan. Este nerealist să ne așteptăm ca o astfel de companie să se ducă la un inginer să-i spună uh, ă, construiește o instalație de uh, captare, ci să construiască o uh, conductă în uh, Marea Nordului și să facă injectarea dioxidului uh, de uh, carbon. Companiile din Germania nu se implică în astfel de activități. Uh, așa încât prima mișcare ar fi să se construiască conducte mai mari decât cele care sunt necesare. Pentru că ă, la aceste conducte se vor lega în viitor și alte ă, companii. Dar trebuie o ă, gestionare a acestui sistem pentru a gestiona așa cum trebuie sistemul. Așa cum am spus, însă modelul de afaceri a eșuat. Deci raportul meu vrea să inițieze, să promoveze, să dea un nou imbold uh, captării și stocării dioxidului în Europa. Uh, grote, uh, verzii și ecologiștii Uh, după cum vedeți, uh, există o filozofie constructivă. Uh, domnule președinte, nu sunt multe situațiile în care nu suntem de acord, însă cred că în această situație suntem la pol opuși, pentru că, în mare, nu vă place CSC-ul, nu-i așa? Asta e adevărul pentru că amendamentele nu sunt toate din partea dumneavoastră, ci sunt amendamente care susțin că statele membre nu au un rol esențial uh, atunci când e vorba de viitorul uh, CSC-ului. Există membri care nu agrează ideea susținerii financiare sau uh, certificatelor de emisie, care nu agrează ideea că CSC-ul Uh, poate să fie o soluție pentru uh, emisiile de la uh, centralele care folosesc combustibili fosili. Sunt state membre care nu doresc să ajute Comisia să identifice situri de stocare, în Marea Nordului de pildă, nu vor să accepte poate că am sugerat că cerințele de răspundere pe termen lung sunt uh, excesive, mai ales că statele membre sunt cele care aprobă locurile unde se face stocarea carbonului. Și o companie are probleme nu din vina sa. Uh, și acest uh, lucru uh, presupune o răspundere pe termen lung. În ciuda tuturor acestora, amendamentele nu sunt uh, chiar atât de inutile cum ar părea la prima uh, vedere. Sigur, ne-am uh, angajat în negocieri constructive și o să încep cu uh, poziția uh, verzilor, uh, GUE și uh, Grota. Și nu o să mă lupt cu dumneavoastră, ci cred că putem să nuanțăm lucrurile și să Uh, ajungem la concluzia că uh, CSC-ul poate să joace un rol dacă vrem să uh, rezolvăm problema emisiilor de gaze de la instalațiile industriale. Însă, să nu vă gândiți că puteți să eliminați această problemă. Motivul pentru care CSC-ul se află pe agenda întregii uh, lumi, uh, motivul este că emisiile uh, de uh, gaze și uh, de arderea cărbune, cărbunelui sunt tot mai mari în toată lumea. În China, în Canada, sunt creșteri Uh, semnificative și toate acestea uh, ne fac să nu putem să ignorăm această realitate. Emisiile din surse de gaz și de cărbune sunt în creștere și în Uniunea Europeană. Însă nu vreau să ne luptăm, pentru că vreau ca inițiativele pe care le putem întreprinde să fie susținute. Și înainte de a încheia, o să mă refer la industrie, industria uh, cement, cimentului, uh, care uh, luna trecută a elaborat o foaie de parcurs. Să ne gândim la toate tehnicile de reducere a dioxidului de carbon. Dacă dorim să facem o reducere de 80% și nu de 30%, avem nevoie de captarea și stocarea uh, uh, dioxidului de carbon. Uh, aștept ca Dagmar să ne dea explicațiile necesare, însă dacă facem tot ce facem fără CSC, vom reduce emisiile cu 30%. Dacă includem și captarea și stocarea carbonului, emisiile vor fi reduse cu 80%. De aceea, industria are nevoie. O să spun unei uh, uzine chimice uh, din Germania. Cum reușiți să reduceți emisiile dacă nu uh, realizați captarea și stocarea dioxidului? Nu poți să stochezi pe o barjă și să duci carbonul în Marea Nordului. Trebuie să ajungem la o poziție pe care să o extindem în viitor. Sigur, în ceea ce privește reacțiile publice, pot să le înțeleg, am o sacină ușoară în Regatul Unit. Toate partidele susțin CSC-ul. nu trebuie să întreb uh, pe nimeni de acolo dacă ești gata să trăiești într-o casă uh, sub care la 2 uh, km este stocat carbonul, pentru că știm cu toții și se pleacă de la ideea că această stocare se va face în Marea Nordului. Și Marea Nordului are suficiente rezerve de a prelua aceste emisii pe o perioadă de 100 de ani. Deci este un rezervor care poate să acopere toate cerințele noastre. Însă principiul fundamental este acesta și cred că este foarte important când ajungem la amendamente. În cele din urmă e vorba de dorința statelor membre. Dacă un stat membru nu dorește CSC, acest lucru nu se va întâmpla. Nu poți să forțez mâna cuiva. Nici o întreprindere, uh, întreprindere nu se va gândi să investească în așa ceva dacă nu există o susținere. Deci, este la latitudinea statului membru dacă dorește CSC-ul să negocieze cadrul pe care se va uh, baza acesta și să ofere asistența financiară. Deci, atunci când uh, analizați amendamentele, vă rog să nu fiți un obstacol în calea acelor state membre care doresc să uh, implementeze, să pună în aplicare CSC-ul. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Davis un exemplu foarte bun și continuăm. Trecem acum la raportorii din umbră. Cred că doamna Grosted ține locul doamnei Gardini. Sau, a, nu, bine. Atunci, da, pentru doamna Gardini și după aceea domnul Rodriguez. Vă rog. Monsieur le Président, il y a une erreur. Je demande la parole pour moi-même, mais je n'ai Domnule președinte, eu cer cuvântul pentru mine, dar nu am responsabilitatea de a interveni din partea raportului din umbra al PP. Bine, atunci vă ridicăm această răspundere pentru PP și trecem la socialiști și democrați. Domnul Rodriguez, e prima dată raportorii din umbră și apoi ceilalți vorbitori. Mulțumesc, domnule președinte. Aproape toate rapoartele pe care le analizăm în această comisie um, dau naștere la dezbateri. Și nici aici nu e o excepție, pentru că vedem de la început că există dezacorduri între grupuri, între statele membre și în, chiar în cadrul grupurilor politice. Și asta voi începe prin a vă aminti scopul raportului. Ideea e de a uh, dezvolta CSC pe scară largă în statele care vor acest lucru. Adică statele care nu vor să creeze CSC nu trebuie să o facă. Nu vorbim despre energii regenerabile sau de sistemul CSC, ci de măsuri complementare cu un obiectiv de a reduce eficient emisiile de dioxid de carbon. Vreau să fie clar de la început că orice progres în ceea ce privește CSC nu trebuie să fie în detrimentul țintelor Uniunii Europene uh, în ceea ce privește energia regenerabilă. Ar trebui să fie un stimulent. Am uh, depus mai multe amendamente și sper că se vor bucura de un sprijin larg în comisie. Există un consens că pentru unele sectoare CSC este indispensabil, industria metalurgică, siderurgică și așa mai departe. În ceea ce privește sectorul energetic, există păreri divergente. Poate CSC nu este soluția ideală, cel puțin așa cred mulți oameni, dar ar putea fi un instrument foarte eficient în unele state membre. Folosirea combustibilor fosili va scădea, dar vor rămâne o parte importantă și pe viitor în energie. Comisia a spus că CSC va fi uh, Um, esențială pentru menținerea tem- creșterii uh, temperaturii uh, la 2 grade Celsius. Cred că nu ar fi înțelept în acest moment să uh, nu luăm în considerare această tehnică. Măsurile pe care le-am avut în vedere nu au reușit să fie aplicate. Ele, după cum am auzit, depind de prețul carbonului, iar fiindcă acesta este scăzut, nu există uh, stimulente de a investi în proiecte privind captarea și stocarea carbonului. E nevoie de mecanisme de finanțare, cum ar fi stabilirea unui uh, fond industrial. Ar fi interesant uh, să punem povara asupra importatorilor, dar deocamdată statele membre trebuie să decidă dacă vor să creeze sau nu uh, aceste um, facilități pe teritoriul lor și ele trebuie să suporte povara cel puțin în faza inițială. Și ele au și responsabilitate în dezvoltarea industriei. Mai este un punct referitor la flexibilizarea responsabilității pentru stocare. Nu credem că uh, acele companii care produc emisii de carbon ar trebui să fie uh, responsabile să-l și stocheze. Există un cadru clar de responsabilitate referitor la stocare. și nu credem că investitorii ar trebui să se sustragă de la responsabilitățile lor. Trebuie să emitem un semnal clar cu privire la rolul pe care trebuie să-l joace CSC și de aceea trebuie să asigurăm un sprijin cât mai larg. Comisia ar trebui să facă o propunere care să preia ceea ce ar mai rămas din directiva din 2009 și care nu a reușit. Trebuie să ne asigurăm că directiva CSC este uh, viabilă din punct de vedere comercial, pentru că despre asta vorbim uh, aici, în acest raport din proprie inițiativă. Vrem să analizăm toate amendamentele și să obținem un consens cât mai larg, după cum am spus, dacă raportul uh, trebuie să dacă raportul trebuie să fie folositor, atunci uh, trebuie să obținem un consens cât mai larg. Domnul Eichhut, uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru remarci. Întâi vreau să exprim câteva critici, uh, Chris. Mă întreb ce se întâmplă cu tine, pentru că înainte erai un ecologist. Dar acum, brusc, ai adoptat linia Regatului Unit, nu vrei o țintă pentru energie regenerabilă, acolo Regatul Unit susține că piețele trebuie să decidă cu privire la reducerea uh, gazelor cu efect de seră. Asta e... Toată lumea știe că piețele nu pot reuși acest lucru. Și în același timp Regatul Unit își dă seama că piețele nu pot să obțină rezultate. Când Regatul Unit spune vrem un singur obiectiv, și este o linie susținută și de liberal și democrați și de Chris. Acum, cu privire la CSC, ați propus și o țintă specifică pentru 2020 în raportul uh, acesta. Se pare că aici piețele nu fac destule eforturi și consecințele comportamentului tău este că ești ambițios cu privire la ținta ecologică, dar nu și cu privire la CSC și uh, energia nucleară. Și aici sunt cam derutat. Vrei o țintă pentru CSC, dar nu una pentru uh, energie regenerabile. E cam ciudat. Mă îngrijorează puțin uh, direcția în care mergem. Dar promit că acum uh, voi fi mai prietenos. A fost doar o îngrijorare generală. să intrăm într-o dezbatere mai largă. Aici ai dreptate, Chris. Cred că pe termen lung, dacă analizăm țintele pe termen lung, o lume fără CSC nu a reușit să atingă obiectivele propuse. Și există motive foarte simple. În industria metalurgică, Există foarte mult oxigen, doar cu ajutorul carbonului se poate scoate oxigenul și astfel există emisii foarte mari. Deci, de fiecare dată când obținem oțel pur, avem uh, dioxid de carbon ca Uh, produs uh, adițional și de acesta trebuie să scăpăm. Și singura soluție este CSC. Deci văd aici valoarea adăugată a capturării, uh, a captării și stocării carbonului, dar dezbaterea este subminată de cei din industria um, carbonului, pentru că de ce ar trebui eu să susțin poziția lor, pentru că ei vor să rămână pe piață. Știm totuși că uh, combustibilii fosili uh, pe termen lung nu mai au un viitor. Deci nu vreau să sprijin acest punct de vedere. Acum există discuții la nivelul statelor membre în care se discută implicarea CSC uh, în uh, domeniul uh, uzinelor care folosesc combustibil fosil. Și de aceea CSC este atât de problematic. Pentru că există îngrijorări, dar până la urmă de ce noi, ca mișcare ecologistă, ar trebui să susținem această linie pentru a menține uh, combustibilii fosili? și nu este folosită nici în Danemarca, nici în Germania, nici în uh, țările de jos, pentru că ați fost subinați de prietenii greșiți. Și s-ar putea să mă alătur luptei voastre dacă CSC este folosit dincolo de sectorul energetic și dacă este folosit în domenii industriale unde știm că nu există alternative, pentru că în sectorul energetic există alternative. Dar în alte sectoare nu există opțiuni din motive fizice. Deci, dacă suntem de acord că trebuie ca acolo să dezvoltăm unele tehnologii, atunci s-ar putea să-i conving pe colegii mei ecologiști din Europa. Dar doar în acest caz dacă sunt implicați cei din uh, sectorul combustiilor fosile, atunci eu sunt împotriva folosirii CSC. Dar trebuie să folosim captarea și stocarea carbonului doar acolo unde este absolut nevoie. Deci, sunt dispus să facem un compromis. Spricht dann Anna Rosbach. Tak, formand. Doamna Anna Rosbach. For hans arbejde og til alle kollegaerne for Mulțumesc colegilor pentru munca făcută. Am depus și eu amendamente. E important să auzim că există soluții pentru provocările care ne așteaptă. Vorbim despre viitor, despre următorii 100 de ani. Însă noi știm deja din 2009, când am început această legislatură, am început să discutăm și acest subiect. Și atunci spuneam deja că CSC-ul ar fi o posibilitate bună. Acum ne-am întors iar la acest subiect, se află în fața noastră. Și e foarte important pentru noi să ne asigurăm că aceste proiecte care apar în raport, proiecte legate de CSC, sunt în acestea tehnica funcționează, dar și că sunt durabile în ceea ce privește mediul. Este o tehnică scumpă care trebuie să fie cumva finanțată. Nu dorim să ajungem la ceva ce poate funcționa doar pe bază de subvenții. Vrem să sprijinim aceste propuneri făcute de Chris Davis aici și de alții. Și în ceea ce privește libera alegere, da, există diferențe între statele membre. Totul depinde de condițiile care există acolo și de ce își doresc cetățenii. Nimeni nu trebuie să fie obligat să folosească sistemul CSC. Poate că există și alte posibilități prin care să limităm emisiile de gaze cu efect de seră fără să apelăm la CSC și unele state au reușit deja să facă în, acești, în acest sens. Dar e foarte importantă și siguranța din proiectele CSC pe care trebuie să o sprijinim. Noi vom sprijini amendamentele în care se sublinează următorul fapt CSC poate să fie folosit, dar nu trebuie să fie folosit ca uh, o scuză în ceea ce privește combustibilii fosili, continuarea folosirii combustibilor fosili. Trebuie să găsim alternative la combustibile fosili. Și nu să tot vorbim aici doar despre finanțare. Mulțumesc! Trecem mai departe. Doamna Dagmar Rodberend are cuvântul. Nu vreau să mă cert cu Chris pe subiectul industria cimentului și argumentele pe care le-am tot ilustrat timp de 20 de ani. totdeauna se încearcă oprirea noilor tehnologii pentru că apare aici industria cimentului. E ultimul argument care m-ar putea convinge. Și cred că Bas a ilustrat foarte bine situația. Vă mulțumim, doamna Grostet. Mulțumesc mult, îl susțin pe Chris Davis pentru că în 2008 am fost raportare, pe, raportare pentru aviz în uh, Comisia ITRE pentru captarea și stocarea carbonului. Atunci era un subiect inedit, aveam uh, multe speranțe în această tehnică și pentru finanțarea de proiecte pilot și așa mai departe. Dar astăzi știm că Europa a rămas în urmă și e păcat, pentru că dacă ar fi profitat de această uh, tehnologie, s-ar fi putut servi de ea și pentru a exporta cunoștințe în alte continente, unde cărbunele este folosit la scară largă și uh, captarea și stocarea carbonului este foarte importantă. Da, înțeleg că nu trebuie să folosim sistemul acesta pentru a reduce în mod sistematic emisiile de dioxid de carbon, dar având în vedere că uh, de la subsidiaritate nu există derogări și fiecare stat membru este liber să decidă la ce tip de energie recurge, acest sistem de captare și stocare rămâne de actualitate și de aceea rezoluția propusă de colegul nostru Chris Davis ne permite să uh, aducem lumină în acest subiect și este bine că putem să vorbim din nou de el și să vedem cum putem să relansăm această discuție. Pentru că există o responsabilitate mare a statelor membre, dar și a industriilor care emit uh, dioxid de carbon. Și există aici o nevoie de a combina, de a găsi mai multe surse de finanțare, pentru că Sistemul nu funcționează bine acum, dar tocmai de aceea nu trebuie să evităm această soluție a stocării și captării uh, carbonului. De aceea voi examina toate amendamentele și cred că este important să aducem iarăși în discuție acest subiect. Vielen Dank, da, bin ich dran. Mulțumit și cu asta e rândul meu. Trebuie să spun că atunci când am citit raportul lui Chris Davis, l-am văzut ca fiind o provocare pură. O provocare pură. Nu știu dacă aceasta a fost și intenția din spatele lui, dar așa ceva mi se întâmplă destul de rar, pentru că de obicei avea, aveam aceeași părere cu Chris. Însă, acum, cred că vorbim despre o tehnologie și un instrument mort, cum e CSC-ul. Să ajungă pe hârtie, da, e frumos și eu cred că avem nevoie de CSC în ceea ce privește producția de oțel, de ciment și acolo unde nu avem nicio altă posibilitate de a reduce emisiile de dioxid de carbon. Însă în ceea ce privește cele ce apar în raport, acolo mai, mai ales în domeniul combustibilor fosile, acolo avem alternative. Și atunci, de ce să nu ne axăm pe eficiența unei uzine și aceasta să fie afectată prin introducerea acestui CSC? Eu cred că CSC-ul e acolo trebuie să se afle acolo unde nu există alte alternative. Nu vreau să pun pe unde moarte această tehnologie, însă, în ceea ce privește producerea de energie, unde avem alternative, trebuie să ne folosim de ele. S-a vorbit de mai multe ori și de sistemul ETS și că din acest sistem să fie finanțat tot. Cred că prin anii 90 tot vorbeam, să, ni se părea că totul se va face prin asta, avem un preț al carbonului și acesta se află într-o situație proastă, avem multe lucruri de finanțat în statele membre, e nevoie de o iluminare modernă, eficiență. Cred că în ceea ce privește CSC-ul acesta se află undeva departe, trebuie să vedem exact unde trebuie să investiți banii și acest lucru rămâne la latitudinea statelor membre. Investiții în următorii 20, 30, 40 de ani. Trebuie să ne gândim în felul următor. Totdeauna putem să dăm un euro care este legat pentru următorii 30-40 de ani. Încotro să meargă acest euro încolo și ce trebuie să se facă acum astfel încât să ajungem la acel scop de 70-80%. În primul rând trebuie să punem în aplicare eficiența costurilor. Pe dacă, pentru că dacă nu, la sfârșit cu ce rămânem? Acceptanța. În țara mea s-a făcut un experiment în ceea ce privește schimbarea energetică. Și atunci, prețurile, dacă prețurile energetice vor uh, crește foarte mult, acceptanța va scădea foarte tare. Cred că nu trebuie să facem această greșeală în cazul CSC, ci trebuie să fim foarte atenți. Nu tot ce apare acolo în raport e greșit, trebuie să spun și acest lucru, unele aspecte le pot sprijini, însă în mare parte, Cris, așa cum am spus, Cred că acest raport este o provocare. Asta am simțit când am citit prima dată raportul. Și eu rămân convins de faptul că nu trebuie să avem o abordare euforică, ci una realistă și anume cum putem introduce eficient din punct de vedere a costurilor această tehnologie pe piață. Tehnologia aceasta este pe moment încă foarte, foarte departe de a ajunge pe piață. Există un un asemenea lucru și în circumscripția mea. Avem ingineri care se ocupă de ea și ne spun că nu, tehnologia este foarte departe de a putea fi aplicată în masă și există mari probleme în ceea ce privește producția de energie. Doamna Claz, văd că am provocat-o acum. Vă rog, aveți cuvântul. Nu m-ați provocat, domnule președinte, ci m-ați făcut să mă gândesc. Am avut aceste probleme, ă, proiecte pilot care apăreau în primul raport, dar pur și simplu nu reușim să facem nimic. Cred că există și frici foarte mari pentru că nu găsim un sediu întreaga discuție pe care am urmărit-o cu atenție. Am auzit că nu e total greu, dar nu e total bine, nu putem să tot ardem cărbune, dar dacă le ardem să-l ducem înapoi în pământ. Aceasta a fost o argumentație, dar ați vorbit despre ciment, despre fier și ce avem nevoie acolo. Cum putem face astfel încât acest raport să ne ducă la faptul să există măcar unul sau două locuri în care să se folosească tehnologia. Să avem posibilitatea de a face un test, astfel încât să mai elimităm din frici. Și asta l-aș ruga pe domnul Davis, să vedem foarte clar ce e posibil, ce se poate face, un proiect pilot de care să ne ocupăm și pe care să îl putem observa. Nu ceva la scară mare, dar la scară mică cum spuneam, are de-a face și cu finanțarea, am spus asta încă de la început, domnul Davis primește și el cuvântul imediat. Și asta înainte să primească cuvântul comisia, cred. Profiturile din ETS sunt acum folosite în statele membre pentru a sprijini alte tehnologii. Dacă luăm ceva de acolo, trebuie să spunem Spun, de exemplu, pentru landul în care vin eu, comunele, satele de acolo așteaptă ca din acești bani, care oricum sunt subfinanțate, să primească bani pentru iluminarea stradală, pentru că se trece la un nou sistem de iluminat. Putem spune, desigur că ne hotărâm ca să punem toți acești bani, nu acolo în aceste proiecte, ci pentru CSC, pentru un rezultat nesigur. Însă nu vreau să vorbesc mai departe, ci dau cuvântul comisiei și apoi lui Chris Davis pentru a spune mai multe. die europäische kommission ist sie mit irgendeinem vertreter heute hier anwesend und möchte sie das wort zu diesem bericht Comisia Europeană e astăzi prezentă în sală, avem chiar doi reprezentanți, așa că vă rog să luați cuvântul. Thank you very much and good afternoon to everybody. Um, honorable Mulțumesc. Bună ziua tuturor, stimați membri ai Parlamentului. Comisia salută dezbaterea care are loc aici importanța și viitorul CSC în Europa. Este o discuție foarte oportună în vederea eforturilor pe care le face acum Comisia. După două consultări publice, Comisia a lansat în martie anul acesta noul cadru energetic Există discuții în comisie cu privire la viitorul uh, acestui domeniu și există și o carte albă pentru 2030, unde avem o serie de orientări politice și credem că CSC își va găsi locul acolo și poate să aibă un uh, rol și vis-a-vis -vis de reducerea uh, gazelor cu efect de seră și uh, pentru decarbonizare pentru 2020-2030. S-a spus deja că statele membre sunt responsabile în ceea ce privește alegerea uh, opțiunilor energetice și trebuie să decidă dacă vor să stocheze sau nu carbon pe teritoriul lor. Părerile sunt împărțite în Europa. E important să reținem că CSC poate să joace un rol important în uh, scăderea folosirii um, carbonului în Europa și în ceea ce privește măsurile de eficientizare a energiei. Dar nu trebuie nici să uităm că tehnologiile CSC pot fi aplicate și la alte surse de emisii de carbon, nu doar cărbune ci și în alte sectoare industriale, nu doar în domeniul energetic. Chiar și în industriile grele, și s-a menționat aici, uh, și în uh, sectorul siderurgic. CSC este considerată singura tehnologie ce poate să capteze uh, cel puțin 90% din emisiile cele mai mari din lume. De asemenea, Credem că nu există o concurență între CSC și energiile regenerabile. Ele se pot completa. Poate să reprezinte CSC-ul o uh, sursă de rezervă. Se pot uh, combina, mai ales în domeniul biomasei. Um, și se pot obține reduceri mult mai mari de emisii. Prin urmare, este nevoie de o combinație a tehnologiilor pentru a renunța la dioxidul de carbon și pentru îmbunătățirea eficienței energetice. Și, în fine, una peste alta, trebuie să îmbunătățim tehnologiile CSC și ar fi mai bine dacă dioxidul de carbon s-ar putea tranzacționa ca un bun Credem că este important ca Europa să încurajeze uh, demonstrațiile de tehnologie și eficientizarea CSC. Și aș dori să adaug ceva în ceea ce privește demonstrațiile. După cum știți, Comisia a creat două programe de finanțare pentru demonstrarea tehnologiilor CSC, unul programul european de recuperare și al doilea mm, programul NER 300, care este încă în desfășurare și sperăm că NER 300 va aduce cel puțin un exemplu de aplicabilitate a tehnologiei CSC în Europa și poate vom înțelege modelul de afaceri ce poate fi aplicat în uh, cazul CSC, după cum a spus colega mea, CSC este considerată una din tehnologiile ce va ajuta Europa să atingă obiectivele 2050, uh, limitarea cu până la 80-90% a de emisiilor de dioxid de carbon. O altă idee, în orizont 2020, în uh, noul program pentru cercetare și inovare, există o propunere de uh, dezvoltare a acestei tehnologii, de scăderea costurilor și de o mai bună înțelegere a aplicabilității tehnologiei în Europa. Mulțumesc! Vă mulțumim în final, închide Chris Davis. Mulțumesc, domnule președinte! Vreau să îmi exprim indignarea la comentariile făcute de Dagmar și ceilalți și acuzațiile pe care le-am auzit, că eu nu mai am niciun angajament în ceea ce privește încălzirea globală. Sunt sigurul care are un asemenea angajament. Mi-am schimbat poziția în ceea ce privește puterea nucleară, mi-am schimbat poziția, dar aceasta e una care nu emite dioxid de carbon. Am spus mereu că încălzirea globală e o problemă mai mare decât deșeurile radioactive, dar vă place să vă mențineți prejudiciile călduțe. Altceva nu contează. Oricum, cum ziceam, eu sunt singurul. Industria cărbunelui și industria gazelor, în afară de faptul că sprijină CCS-ul, aceste companiile nu fac nimic, absolut nimic se bucură foarte mult că prețul uh, carbonului s-a prăbușit și ignoră ce se întâmplă. Nu, ar fi trebuit să investească în CSC, dar nu au făcut acest lucru. Cât despre Dagmar. Da, vorbim despre alegeri, cu toții avem alegeri anul viitor și în Regatul Unit liberalii, care sunt uh, foarte sus în sondajele electorale din cifre formate într-o singură cifră, în afară de aceștia, ce se va întâmpla? Ei vor merge la alegeri, vor spune trebuie să ieșim din Uniunea Europeană pentru că toți imigranții vin la noi în țară și trebuie să oprim acest fapt. Și atunci eu voi merge și voi spune nu, avem nevoie de stocarea dioxidului de carbon. Nu, pentru a câștiga voturi, cred că nu e modelul cel mai bun. Vreau să le mulțumesc doamnei Clas, doamnei Grosted, pentru comentariile făcute. În ceea ce privește ținta, dacă avem nevoie de o țintă pentru 2020, pentru CSC, dar avem de fapt o asemenea țintă, stabilită în 2007 de Consiliu. Își doresc până la 12 proiecte de demonstrație CSC până în 2015 și nu avem nimic, nici măcar nu am început. Bun, ținta e o noțiune, am avut o țintă și pentru energiile regenerabile. Tot ce vreau e să se întâmple ceva, să vedem ceva, că se acordă o prioritate, că avem un număr de proiecte. Sunt de acord cu argumentele pe care le-am auzit azi, însă prioritatea pentru aceste proiecte nu trebuie să urmeze metoda din trecut. Nu, industria trebuie să fie în primul rând. Cred că așa putem să ajungem la legături între grupurile politice. Vom dezvolta tehnologia în feluri care sunt foarte importante. Pe moment, nu doar că avem o politică care nu ne ajută, dar pentru subvenții, dar nu avem deloc o asemenea politică pentru subvenții, pentru industria de ciment, de fier, să vină cu proiecte. Nici nu avem pe nimeni din aceste sectoare care să vină și să spună comisia, am dorit să colaborăm cu dumneavoastră, să elaborăm împreună un pachet. De aceea cer membrilor din industria de ciment și de Fortier să conlucreze. Da, primul proiect va merge în pierdere, va fi nevoie de subvenții, cum a fost și în cazul energiilor regenerabile, însă trebuie să vină și ei să spună vrem să lucrăm cu Comisia astfel încât să avem o strategie, să dezvoltăm această tehnologie și să o demonstrăm. Și asta înainte să rămânem complet în urma rivalurilor noștri economici de peste mări și țări. Mulțumesc! Vom avea o reuniune, după aceea vom vota și apoi în ianuarie-februarie 2014 mai a prevăzută discutarea raportului. Mulțumesc pentru această dezbatere interesantă și trecem mai departe la punctul 6 cu tema Maiot. Eu sunt raportor la ultima sesiune plenară din Strasburg am discutat acest subiect, am avut o sesiune extraordinară a comisiei noastre. E vorba despre faptul că s-a schimbat statutul acestei insule, care va fi acum o regiune ultraperiferică. A fost nevoie de o, e nevoie de autorizație specială în anumite domenii, în ceea ce privește, de exemplu, standardele de mediu. Din partea Comisiei Juridice am cerut un aviz. Nu putem să acceptăm faptul că nu ne mai aflăm aici în poziția de codecizie, noi suntem doar consultați. Cred că E clar acest lucru pentru Parlament. Anumiți colegi au trimis amendamente cu un al doilea temei juridic. Trebuie să analizez mai bine, să văd dacă duce la o slăbire a poziției Parlamentului. Eu cred că trebuie să dăm dovadă de responsabilitate, mai ales că suntem și presionați de timp. Avem pentru 14 noiembrie o reuniune extraordinară la 9 dimineața și cred că atunci putem să mai discutăm, să știm cu toții toate datele problemei Însă în ceea ce privește temeiul juridic, așa cum spun, spuneam, vreau să îl mai verific o dată și să văd ce e cel mai important pentru noi. Unii colegi, doamna Leparge, Franco, Ronga și Pagnon, au depus amendamente în acest sens, în ceea ce privește acest dublu temei juridic. Unii colegi sunt francezi, așa că au o anumită direcție Însă, din păcate, niciunul dintre aceștia nu se află astăzi în sală. Cu siguranță au avut motivele lui, lor. Și atunci deschid discuția la acest punct de pe ordinea de zi. Raportor din umbră nu e niciunul. Dacă dorește altcineva să ia cuvântul, doamna Iana Kudakis, vă rog. Ah, well, I have a message from the shadow. Am un mesaj eh, din partea raportului din rumbă din grupul ECR. Mesajul este foarte simplu. E o chestiune națională, e problema Franței și ea nu crede că trebuie să ne amestecăm. Acestea fiind spuse, eh, insula face parte din Uniunea Europeană și trebuie să respecte legislația comunitară. Da, am terminat. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Comisia. Nu, doamna Grostet, vă rog. Euh, e adevărat că nu am uh, depus amendamente alături de colegii mei francezi. Maiotul este un departament francez, deci achiul comunitar se aplică, însă ne trebuie ceva timp uh, pentru ca lucrurile să se așeze. Nu e deloc uh, evident uh, ceea ce se întâmplă în uh, Maiot. Nu cred că peste noapte putem să așteptăm ca Maiotul să se pună de acord și să fie în conformitate cu acquis comunitar. Ca raportor nu am fost într-o misiune de cercetare a datelor, însă m-am informat și știu că acum este un departament, dar vreau să cer comisiei să ne clarifice situația. Cine se află aici din partea comisiei? Bun, aveți cuvântul. We would just like Dorim să facem o declarație în legătură cu temeiul juridic, o declarație foarte scurtă, după care uh, o să-i dau cuvântul colegului meu pentru problemele de fond. Este inutil să spunem că suntem împotriva unui dublu temei juridic și dintr-un motiv foarte simplu, și anume, este un singur punct, un singur obiect. Și dacă, așa cum spune comisia jurii, comisia a avut dreptate să folosească temeiul uh, juridic care se aplică diferitelor zone, atunci, pentru același aspect, nu este corect să uh, aplicăm un al doilea temei juridic, un temei juridic suplimentar. Simplu ca bună ziua. Am ales temeiul juridic uh, normal, vrem să se uh, înregistreze acest lucru, pentru că în orice zonă se pot face distinții geografice atunci când este justificat. Deci aici am considerat că este justificat și am făcut propunerea temeiului juridic normal care implică o decizie din partea Parlamentului. Deci articolul 349 este greșit ca singur uh, temei juridic și este greșit și ca un uh, Uh, temei juridic suplimentar. Aceeași persoană nu poate să aibă două nume. Și acum dau uh, cuvântul colegului meu pentru uh, chestiunile de fond. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Iau cuvântul în legătură cu o serie de propuneri de amendament unde sunt propuneri de amendament uh, în legătură cu numărul de populație echivalent și în legătură cu alte date. Mă, îmi amintesc că am propus, Comisia a propus să se existe un calendar de uh, aplicare a unei directive care este greu de aplicat, ținând cont de cerințele acestei directive nu este posibil să uităm că fără aplicarea acestei directive, directiva cadru privind uh, apa sau apele de scăldat nu vor fi încheiate. Trebuie să ținem cont că aplicarea acestei directive este esențială, așa cum vede lucrurile Comisia Europeană, pentru dezvoltarea economică și socială și chiar pentru dezvoltarea populației. Comisia poate să facă o serie de observații în legătură cu sugestiile făcute de amendament din partea Parlamentului, care, după părerea mea, noastră, sunt împotriva logicii directivei. Nu putem să utilizăm uh, concepte care nu sunt din, uh, din directivă. E vorba de propuneri care folosesc termenul municipalități în loc de aglomerări. Aceasta este împotriva logicii directivei sau atunci când amendamentele se referă la numărul în echivalent populație uh, propuse de uh, comisie. 10% din uh, uh, poluarea uh, pentru maiot. Trebuie să tratăm uh, aceste ape pentru a atinge obiectivele directivei cadru privind apa trebuie să menținem coerența și să abordăm toate aceste teme, fără însă să modificăm obiectivul uh, inițial uh, al Comisiei referitor la aglomerările de 10.000 de persoane. Și toate acestea cu respectarea unor propuneri făcute de Parlament care uh, contribuie Uh, la uh, o clarificare a uh, chestiunilor și Comisia nu are observații la aceasta. Mulțumesc, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul în ceea ce privește temeiul juridic și eu merg pe aceeași direcție și anume trebuie să mai discutăm bine. În 27-28 noiembrie vom vota și nu, la data de 14, îmi pare rău, la data de 14 noiembrie vom vota și apoi ajungem la votul final în plenara din decembrie. Bine, vă mulțumesc tuturor și acum aș propune să îl primim pe invitatul nostru. begrüße ganz herzlich den Gesundheitsminister. Îl salutăm pe Ministrul Sănătății din cadrul președinției Consiliului. La prima prezentare am discutat despre faptul că ne dorim o legătură strânsă între Parlament și Consiliul și că la jumătatea perioadei vom avea un schimb de păreri despre punctele cele mai importante. Iar domnul Andrew Caitis s-a ținut de cuvânt și se află astăzi aici. Nu vreau să mai pierd timpul, ci țin să vă dau acum cuvântul, astfel încât să ne faceți o introducere, apoi colegii vor avea niște întrebări și va urma o sesiune de întrebări și răspunsuri. Vă rog, domnule ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc, Matias. Stimate președinte, stimați membri ai Parlamentului, este o mare onoare pentru mine să mă pot reîntâlni astăzi aici cu dumneavoastră la jumătatea mandatului președinției Lituaniei în Consiliu. cum spunea și președintele, putem doar merge mai departe doar lucrând îndreaproape cu Parlamentul European. Mai ales la sfârșitul acestei perioade legislative, Lituania își dă seama cât de importantă e implicarea Parlamentului European. De aceea doresc să discut astăzi cu dumneavoastră ce am reușit să facem, ce mai putem face și ce am putea îmbunătăți. Și acum voi continua în limba engleză. Dați-mi voie să subliniez astăzi aici, nu numai să răspund uh, la întrebările noastre, dar vreau să aflu perspectivele și ideile dumneavoastră. Un uh, dialog complex cu dumneavoastră este deosebit de important, având în vedere natura complexă a problemelor pe care trebuie să le rezolvăm împreună. După cum știți, discutăm uh, în mod intensiv problema sănătății după Uh, concluziile Consiliului care vor fi adoptate în decembrie în legătură cu acest punct important de reflexie. În primul rând, contextul strategiei 2020 uh, uh, semestrul european, factor de succes pentru utilizarea cu succes a fondurilor structurale ca investiții în sănătate model de îngrijiri integrată și o mai bună gestionare a spitalului cuantificarea și evaluarea investițiilor în sănătate. Totuși, sistemul modern de sănătate nu se poate limita numai la aceste aspecte. Sustenabilitatea acestui sistem depinde de o serie de factori corelați. Este crucial să recunoaștem că sectorul sănătate nu trebuie să fie numai un sector în care se cheltuie, ci trebuie să contribuie și la creștere economică, productivitate, reducerea sănătății, Uh, să ofere locuri de muncă. Reducerea inegalităților este și o cheie pentru viabilitatea acestui sistem. Dorim să reamintim importanța sănătății în toate politicile și principiul solidarității ca implicare a altor sectoare, o cooperare mai strânsă la toate nivelurile, sunt un factor cheie. Aceste idei au fost discutate recent sau trebuie să fie în continuare dezbătute în alianța pentru sănătate publică, o serie de evenimente în care s-a discutat acest subiect. Onorați membrii ai Parlamentului, dați-mi voie să vă prezint rezultatele noastre Uh, în legătură cu propuneri legislative importante. În primul rând vreau să vă felicit pentru treaba bună făcută. Uh, uh, pentru legislația privind tutunul și să o felicit pe Linda McGavin. Obiectivele celor doi colegiuitori sunt aceleași și amendamentele uh, Parlamentului și abordarea generală a Consiliului merg în aceeași direcție în multe privințe. se dorește încheierea într-o primă lectură a negocierilor cu Parlamentul European până la sfârșitul anului 2013 și legislația să fie adoptată înainte de alegerile în Parlamentul European. Sunt de acord cu argumentele Parlamentului că această directivă este importantă uh, pentru aplicarea Convenției uh, cadru a OMS în ceea ce privește controlul uh, tutunului este sarcina noastră să schimbăm uh, situația uh, și să recâștigăm poziție de lider în ceea ce privește controlul tutunului. Sunt însă câteva chestiuni care trebuie în continuare negociate. Uh, țigareta electronică, lista ingredientelor, vânzările transfrontaliere. Însă nu trebuie să uităm că principalul obiectiv este să ne asigurăm că tinerii nu încep să fumeze și alții renunță la fumat Uh, contez pe înțelegerea și susținerea dumneavoastră uh, în ceea ce privește această legislație. Nu trebuie să sacrificăm principalele obiective Uh, pentru uh, niște chestiuni tehnice unde putem să ajungem uh, la un compromis. În ceea ce privește testele clinice ale medicamentelor, acest lucru este esențial pentru o mai bună utilizare a medicamentelor, o mai bună tratare a pacienților europeni și o întărire a competitivității industriei farmaceutice a Uniunii Europene și încurajarea inovării. Trebuie să recunoaștem că este important important să facilităm desfășurarea testelor clinice în Europa dacă dorim ca cetățenii Uniunii Europene să aibă acces la medicamente mai bune și să se menține o industrie farmaceutică puternică care să genereze o locuri de muncă de înaltă uh, calificare uh, se dorește încurajarea cercetării clinice, reducerea poverii administrative, menținerea Uh, protecției în a populației. Prezidenția a uh, primit pe 13 octombrie de la Coreper și în urma și negocierile cu Parlamentul European vor începe pe 6 noiembrie. Este nevoie de o abordare echilibrată pentru a se ajunge la un acord comun privind regulamentul. Doresc să subliniez că nu trebuie să cheltuim, să irosim prea mult timp pe chestiuni uh, tehnice, dar trebuie să ne uh, axăm pe adoptarea în timp acestui text legislativ. Președinția va face totul pentru a se ajunge la un acord, în, în, pentru că majoritatea statelor membre și Parlamentul European și-au uh, exprimat dorința uh, adoptării rapide a acestui act legislativ important. Dați-mi voi să subliniez încă o dată că acest regulament este de extremă importanță pentru pacienții noștri, pentru cercetarea academică și pentru industria de profil. Sunt recunoscător uh, lui Glenis Wilmot și echipei uh, sale pentru munca intensă de pregătire a poziției Parlamentului European și vreau să vă asigur că așteptăm să lucrăm în continuare împreună și mai aproape pentru a se ajunge la un acord pe marginea acestui text legislativ. În cele din urmă vreau să spun că președinția lituaniană a lucrat foarte mult pentru a veni în întâmpinarea așteptărilor Comisiei Europene și a Parlamentului European. Ne bucură să putem să spunem că s-a făcut mult progres în analiza Consiliului într-o perioadă de timp foarte scurtă. Aș dori să invit toate părțile să lucreze constructiv uh, împreună. Considerăm că este un act legislativ important asupra căruia am convenit uh, pe uh, uh, durata președinției lituaniene. Dispozitivele medicale. Vrem să facem progrese semnificative în ceea ce privește dispozitivele medicale și dispozitivele medicale pentru diagnosticarea in vitro. Acesta este important pentru regimul de autorizare a dispozitivelor medicale. Important ca statele membre să analizeze toate impactele pe care acestea le pot avea. Asta înseamnă înseamnă că multe chestiuni de ordin tehnic au fost reglementate la nivel național uh, în cadrul acestor două directive și trebuie uh, convenite la nivel european. Asta presupune uh, discuții îndelungate în ceea ce privește sistemul de supraveghere a dispozitivelor medicale. Președinția dorește să finalizeze Uh, prima analiză detaliată a textului uh, celor două propuneri. Însă progresele sunt lente în ciuda eforturilor. Vrem să inițiem discuții cu uh, colegii în ceea ce privește posibilitățile. Cum putem să facem progrese uh, suplimentare? Vreau să-i mulțumesc raportoarei Dagmar Rodberen, precum și uh, raportoarei raportorului Peter Lize, uh, raportor la uh, raportul privind dispozitivele medicale pentru diagnosticare in vitro. Așteptăm să facem progrese uh, în continuare. Regulamentul privind taxele de farmacovigilență. Acesta este important pentru a, uh, a, aplicarea practică a noi legislații și pentru noile a, uh, activități în domeniul farmacovigilenței a, uh, desfășurate de EMA. Vrem să începem dialogul cu Parlamentul European. De asemenea, contăm pe susținerea dumneavoastră, onorați eurodeputați, pentru că acest text legislativ trebuie adoptat cât mai curând posibil pentru a permite aplicarea legilor în domeniul farmacovigilenței. Uh, Sperăm că Linda McEwen va ajunge la un acord. Sperăm că Comisia și Parlamentul își vor defini uh, poziția cât mai curând sănătate pentru programele de creștere, pentru noua perioadă de perspective financiare. Aceasta este important pentru aplicarea noilor politici în domeniul sănătății. Suntem aproape de finalizarea problemelor rămase în suspensie cu Parlamentul European și cu Comisia pentru a aproba programul. Discuțiile continuă în ceea ce privește transparența, includerea medicamentelor Uh, în uh, sistemul de uh, rambursare. Mai e nevoie de o întâlnire a grupului de lucru pe această temă, dar rezultatul depinde de aprobarea propunerii de către alte state membre și nu este încă cazul. Onorați membrii ai Comisiei, o să vă informez acum în legătură cu alte evenimente ale președinției la care vă invit să participați având în vedere importanța uh, chestiunilor sănătății uh, mentale, președinția a găzduit la Vilnius pe 10 și 11 un eveniment important privind sănătatea uh, mentală. Au fost discutate chestiuni importante legate de sănătatea mentală și a fost adoptată o rezoluție. Uh, Uh, forumul privind dezvoltarea durabilă va fi organizat în Vilnius pe 19 și 20 noiembrie, unde se va discuta viabilitatea sistemului de sănătate. Onorați eurodeputați, vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Salut această ocazie de a vă prezenta progresele făcute de președinția litaniană în domeniul sănătății și sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră. Legăturile de conlucrare strânsă cu Parlamentul sunt extrem de importante și uh, vom fructifica uh, mediul pozitiv de discuții pe care Uh, l-am promovat și până acum. Sperăm că acesta va contribui la calitatea sistemului sănătății în Uniunea Europeană. O să răspund acum în litaniană la întrebările noastre. Of course, we agree. And, uh, thank you very much for your presentation. Vă mulțumim mult pentru prezentare și pentru germana foarte bună. Bine, trecem mai departe la prima rundă de întrebări. Doamna Grostet, apoi Dagmar Rock Rod Barron și Rebecca Taylor și Sofia Ocuni. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Ca raportor pentru programul de sănătate, așteptăm de un an încheierea trialogului. El este prevăzut uh, miercurea aceasta cu colegii mei, cu raportorii din umbră și sunt de acord cu dumneavoastră, este un program esențial. Este important să încheiem acest dosar. Punctele principale care nu sunt încheiate sunt bugetul, nivelul de cofinanțare acțiunilor comune și actele delegate. Sperăm că miercuri vom ajunge la un acord. Comisia Europeană a informat Parlamentul că bugetul programului de sănătate se păstrează și pentru noi este o condiție sine qua non pentru a accepta încheierea programului de sănătate. Suma totală a bugetului prevăzută pentru program este de 449 de milioane de euro pentru perioada 2014-2020, o creștere cu 300 și ceva de euro, 300 și ceva de mii de euro față de suma inițială, este foarte bine că am obținut această ușoară creștere, dar în ceea ce privește nivelul de cofinanțare și actele delegate, există puncte tehnice ce nu au fost încă rezolvate și va trebui să găsim o soluție. Domnule ministru, aș dori să vă spun că sănătatea nu este o variabilă de ajustare în noul cadru financiar multianual și contez pe președinția lituaniană să se asigure și să ne ajute să încheiem acest dosar miercuri și să găsească soluțiile tehnice pe care le-am pomenit. Vă mulțumesc. Thank you very much, Mr. President. Doamna Dagmar Rodmerent, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru, pentru introducere și pentru că v-ați respectat promisiunea de a vă întoarce. Apreciez că încercați să faceți uh, ceva, să obțineți rezultate. Am ascultat cu atenție și în privința dispozitivelor medicale, ați spus că vreți să obțineți progrese maxime. Puteți să ne explicați ce înseamnă progrese maxime? Parlamentul uh, a decis uh, să dea un aviz în primă lectură acum două săptămâni. În teorie puteam deja să începem primele trialoguri, dar suntem încă departe. Sunteți de acord cu mine că trebuie să grăbim lucrurile? Dacă vrem ca aceste două acte legislative importante, cel al domnului Lize și cel pentru care sunt eu responsabilă, Uh, dacă vrem să obținem aceste acte, sunteți de acord că dacă nu obținem rezultate, trebuie să mergem direct în Coreper și să obținem uh, soluții la nivel politic. Am uh, ascultat progresele menționate în domeniul taxelor, despre care nici măcar nu am discutat. Încă am anunțit am o senzație ciudată. Văd că, pe de o parte, se merge foarte greu în ceea ce privește dispozitivele medicale în rândul statelor membre și în ceea ce privește taxele, statele anticipează uh, niște sume de bani care să vină la autoritățile naționale și lucrurile sunt grăbite foarte mult. știu că îmi dau seama că vreți să faceți progrese, dar ceea ce facem eu, domnul Liză și colegii noștri nu este suficient. Poate puteți să vorbiți cu colegii dumneavoastră din grupul de lucru și să, să faceți ca și ambasadorii să fie mai activi în Coreper, pentru că altfel nu putem obține progrese. Doamna Rebecca Taylor și apoi doamna Sofia Ocuni. Uh, thank you, Minister. Mulțumesc, doamne președinte, mulțumesc, domnule ministru. Am vreo două întrebări. În primul rând, vă felicit pentru poziția comună pe care ați atins-o în ceea ce privește testele clinice, pentru că nu este un act uh, ușor. Am câteva comentarii, unul legat de calendare. mi se pare că s-ar, atinge, s-ar ajunge la un calendar dublu față de ce este în Australia și Statele Unite. Ideea era să facem din Europa un loc mai competitiv în ceea ce privește testele clinice. V-ați gândit la o flexibilitate mai mare ca să vă apropiați de poziția Parlamentului? Știu că era o diferență între 64 și 99. Și în ceea ce privește intervenția în testele clinice, poate ar putea președinția să explice dacă Consiliul vrea să mențină ideea uh, slabei intervenții și ca aceste teste clinice să obțină și să folosească și medicamente care au deja autorizație. Apoi, în ceea ce privește directiva privind tutunul, am înțeles că s-au făcut multe progrese. Puteți să discutați mai amănunțit problema uh, țigaretelor electronice, pentru că poziția Consiliului și cea a Parlamentului sunt foarte diferite acum în această privință. Mulțumesc! Mulțumesc, Sofie Oconiacu. Doamna Iana Kudakis, mulțumesc. Am câteva comentarii. În primul rând, legate de directiva uh, privind tutunul. Nu sunt direct implicată, dar am fost implicată într-o în numeroase discuții săptămâna aceasta Aș vrea ca legislația pe care o avem în momentul actual să fie pusă în aplicare, pentru că în multe state membre nu este uh, aplicată. Cu privire la taxe, Abia am început să analizăm uh, această problemă, dar există trei poziții diferite. Consiliul are una, Comisia una și Parlamentul are altă poziție. Deci, nu știu dacă vom reuși să rezolvăm această problemă. Apoi, acum câteva luni s-a scris un uh, raport din proprie inițiativă cu privire la celule STEM. Eu am făcut raportul. Mă întreb în ce stadiu se află acest raport acum? Pe ce uh, loc în lista de priorități? Îmi cer scuză și acum urmează să să fie fie o, o Ocuni, a fost greșeala mea. Monsieur le... Vă ier, domnule președinte. Domnule ministru, vă mulțumesc că sunteți astăzi aici. Două întrebări. Una legată de uh, țigări și directiva privind uh, tutunul. În deplasările mele am făcut fotografii cu reviste care laudă folosirea țigărilor electronice. Se spune că nu este nicio problemă de sănătate, nici una de poluare, este un instrument uh, care promovează sănătatea. Trebuie să reacționăm și să încadrăm uh, marketingul legat de aceste țigări. Ce părere aveți de această situație și uh, ținând cont și de negocierile care se desfășoară astăzi? Apoi, un subiect care este de actualitate nu aici, ci în unele state membre, băuturile energizante. Și citez o marcă, Red Bull, sunt băuturi uh, foarte prizate de tineri în unele state membre ale Uniunii Europene. Sunt băuturi care au impact asupra sănătății, la fel ca și alcoolul, drogurile, țigările. Astăzi nu avem legislație în acest domeniu. În Franța, de ceva vreme, sunt taxate aceste băuturi pentru ca ele să fie mai scumpe și ca tinerii să nu mai fie uh, tentați să le cumpere. Ce părere aveți dumneavoastră de această problemă, care este într-adevăr o problemă de sănătate publică? Trebuie ca uh, Parlamentul European, Comisia și Consiliul să anticipeze această probleme astăzi. Mulțumim și cu aceasta am terminat lista vorbitorilor. Domnule ministru, puteți acum să răspundeți la întrebările care v-au fost adresate. Vă rog, domnule ministru. Norėčiau pradėti nuo pirmojo klausimo dėl sveikatos. Aș dori să răzîncep cu prima întrebare în ceea ce privește programele pentru sănătate. La data de 6 noiembrie sperăm să putem rezolva această problemă, adică în ceea ce privește finanțarea, bugetul și în ceea ce privește măsurile comune și cofinanțarea și nivelul acesteia. Eu, personal, consider că aceste peste 500 de milioane de euro pentru anul 2014-2020, pentru această perioadă, nu e o sumă suficientă. Aceasta este părerea mea. Însă este foarte clar că noi trebuie să fim de acord cu ea, pentru că e vorba de un compromis, compromisul pe care trebuie să le facem în general. Toate celelalte detalii tehnice trebuie să le rezolvăm prin intermediul actelor de punere în aplicare, astfel încât să putem înregistra progrese. Eu reprezint o țară care e mai săracă decât media și care înțelege foarte bine că și în vremuri de criză economică nu poate, nu are voie să facă economii pe spinarea sistemului de sănătate. Țin să-i mulțumesc doamnei Dagmar Roth-Berend pentru întrebare ne-am întâlnit cu dumneaei și am uh, discutat multe aspecte bilateral în ceea ce privește produsele medicinale. Nu am ajuns la progresele pe care ni le-am fi dorit. Și asta pornind de la președinția irlandeză până la președinția noastră, dacă ne gândim la întreaga situație, atunci putem să spunem că progresul e undeva în domeniul taxelor, însă dacă e să vorbim despre pacienți, aici există foarte multe argumente care trebuie să fie aduse pe masa discuției. Acestea au de-a face cu faptul că regulamentul ca act legislativ conține foarte multe detalii tehnice foarte multe detalii care au forță de lege. Sunt teme pe care mai devreme sau mai târziu trebuie să le putem uh, rezolva. Putem să prezentăm multe idei, însă în același timp, trebuie să recunoaștem faptul că detaliile au câteodată nevoie de mai mult timp. Când am preluat președinția, am avut un consiliu informal, un consiliu informal în care am uh, discutat, le-am întrebat pe miniștri dacă voința noastră politică trebuie să intervină ca să putem să facem mai multe eforturi. Și am tot discutat, m-am tot uh, întâlnit cu colegii pentru a vedea chestiuni legate de produsele medicinale, cele legate de dispozitivele in vitro. Dar am ajuns la concluzia că întâi trebuie rezolvate chestiunile fundamentale și apoi să intrăm în detalii. E de la sine înțeles faptul că prioritățile trebuie să fie stabilite. Însă alte state membre au spus că au rezerve, indiferent pe ce motive. Iar noi am încercat întotdeauna să spunem presiune asupra acestor state, le-am scris, le-am dat telefoane și mereu am încercat să îi presionăm. Acum aș dori să reluăm negocierile astfel încât să putem ajunge la Coreper atunci când nu putem rezolva totul în grupurile de lucru. Pe de altă parte, trebuie să vedem cum putem să trecem cât mai repede prin întregul text, altfel încât să ne mișcăm cu mai multă rapiditate înainte și în Consiliu putem să lansăm această întrebare în ceea ce privește pozițiile care există și menținerea calendarului pe care ni le-am propus. Deci vom tot relua aceste discuții. Le voi scrie statelor în cauză și Voi discuta la telefon cu cele, toate cele 27 de state membre. Astăzi am discutat cu comisarul și M-am bucurat că a existat această posibilitate de a putea să mai organizăm niște reuniuni suplimentare, astfel încât să putem să mergem cât repede înainte. În ceea ce mă privește pe mine personal, vreau să rămân sincer și vreau să fiu activ la cote maxime putem să ajungem la un rezultat mai bun pe parcursul președinției noastre, pe parcursul președinției grecești. Însă următoarele două, trei săptămâni sunt cele care vor da tonul și voi face tot ce îmi stă în puteri astfel încât să aducem la îndeplinire tot ce ne-am propus. Acum să trec la testele clinice. Rebecca Taylor. Dacă nu greșesc. Dumneavoastră m-ați întrebat câte ceva despre testele clinice, m-ați întrebat ceva în legătură cu un uh, calendar. Da, e clar, calendarul trebuie să fie unul foarte, foarte strict. Trebuie să devenim mai atragători în comparație cu Statele Unite ale Americii, cu alți concurenți. Întreaga Uniune Europeană trebuie să devină mai atrag atractivă. Stabilirea unui calendar ține și de grija pacienților, ține de o anumită expertiză din acest domeniu și ține și de drepturile pacienților. Într-un context global, drepturile pacienților sunt foarte importante. De aceea trebuie să fim foarte atenți când elaborăm acest calendar. Ați pus niște întrebări leg- în legătură cu directiva privind produsele din tutun și poziția Consiliului în legătură cu țigara electronică. Doamna Ocuni a repetat și aceste întrebări. În discuțiile cu Parlamentul, părerile Consiliului și ale Parlamentului sunt cumva divergente. Mă bucur că dumneavoastră urmăriți această discuție. Există această listă pozitivă care e și ea o provocare foarte mare în procesul negocierilor. Statele membre au și ele poziții diferite. De aceea, noi încercăm să ajungem la un compromis. Eu, ca medic, vă asigur că m-am informat foarte mult, am multe informații științifice, astfel încât pot să spun că și țigara electronică poate să afecteze sănătatea. Aceste țigări pot să îi atragă pe tineri, probabil sunt chiar mai atractive, însă în ceea ce privește dependența, dependența de țigara electronică, ei bine, aceasta este mult mai reală decât ne-am putea închipui. Însă există poziții diferite în statele membre. Există diferite abordări și trebuie să ajungem cumva la un compromis. Pe de o parte avem această listă pozitivă, pe de altă parte țigările electronice. E clar că următorul trialog va fi unul foarte important. și va trebui să venim cu un răspuns la aceste întrebări. Nu sunt foarte sigur cine mi-a adresat această întrebare. Unii sunt de părere că nu avem nevoie de o directivă E suficient să existe niște măsuri concrete, nu avem nevoie de o directivă în ceea ce privește tutunul, însă noi am semnat convenția și încă nu ne-am făcut temele. Acum ne aflăm pe punctul de a ne rezolva tema de casă, iar această directivă este un instrument foarte eficient cei care sunt unii care spun că nu avem deloc nevoie de această directivă. Ei bine, eu cred că aceștia nu înțeleg despre ce vorbim. Pe de o parte, industria tutunului nu ar fi pus această presiune enormă dacă această directivă nu ar fi fost atât de importantă. În ceea ce privește băuturile energetice. Da, e o întrebare foarte actuală, foarte importantă. În Lituania, aceste băuturi sunt cele care sunt răspândite între tineri, în rândul tinerilor și copiilor și sunt foarte iubite. Și acestea au o legătură directă cu consumul ulterior de alcool în rândul tinerilor. Dar aceste băuturi energizante sunt cele care duc până la urmă la consumul de alcool. Pe ordinea de zi a comisiei dumneavoastră, cred că apare și acest subiect, pentru că are de-a face cu protejarea sănătății. Și, bineînțeles, are de-a face și cu incidența bolilor în rândul tinerilor. Așa că discuțiile pe această temă sunt importante. Cred că ele sunt fundamentate. În anumite țări, băuturile energizante sunt reglementate, consumul lor este îngrădit. Deci e clar că ele reprezintă o mare problemă. Trec acum la celulele STEM. E păcat că pe timpul președinției noastre nu am acordat timp acestei discuții în grupurile de lucru. În grupurile de lucru suntem conștienți de importanța acestei probleme din punct de vedere medical. Există foarte multe domenii problematice în tratarea acestui subiect. Există încă multe întrebări la care nu s-a găsit un răspuns. Însă ne-am ocupat de subiect pe timpul președinției noastre, deși nu se afla pe a ordinea de zi, ci doar la nivel de experți s-a discutat subiectul. Sper că am răspuns la toate întrebările. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, domnule ministru. Cred că răspunsurile dumneavoastră au fost foarte mulțumitoare și sper că pe viitor lucrurile vor merge mai bine, timpul este tot mai scurt pentru noi, ne apropiem de sfârșitul mandatului și ne dorim să încheiem ce am început ca să nu există o discontinuitate și să putem încheia procesele foarte multă, foarte multă muncă, foarte multe lucruri au fost făcute bine și ne apropie mai mult de cetățenii europeni. Și de aceea ne aflăm aici, de aceea ne-am întâlnit astăzi cu dumneavoastră și de aceea țin să vă mulțumesc din nou că v-ați ținut de cuvânt și v-ați întors în rândul nostru pentru a discuta. Vă mulțumim și mult succes pe mai departe! Thank you so much. damit... Bine. Și cu aceasta vom continua mâine dimineață cu voturile și anume la ora 10. La ora 10 continuăm. Vă rog să vă aduceți toți cartelele de vot și acum vreau să îl salut pe domnul Kassler, care se află astăzi alături de noi și în Strasburg l-am salutat pentru că o înlocuiește pe doamna Weisberger în rândul nostru. Și cu asta am închis um, reuniunea acum. Coordonatorii se întâlnesc mâine la ora 9, toți restul la ora 10 în această sală cu cartelele de vot. Mulțumesc, o seară plăcută!